Good afternoon, colleagues. We're going to begin our agenda. Bună ziua, stimați colegi. Continuăm agenda noastră. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, atunci ordinea de zi este adoptată. Avem o serie dragă de anunțuri de făcut. Vreau să vă amintesc și va trebui să le citesc în amănunt, pentru că dacă nu fac asta, atunci nu vor figura în procesul verbal. Deci vă rog să înțelegeți de ce o fac. Înainte de toate, primul anunț este un in memoriam. Regretăm decesul unui deputat din Marea Britanie, domnul Batborn a decedat uh, cu câtva timp în urmă, s-a anunțat acest deces uh, și în plenară, dar este și datoria noastră să o facem. Domnul Badborn uh, l-am cunoscut foarte bine și alți membri ai comisiei noastre l-au cunoscut și domnul Kirkhope l-a cunoscut. În perioada în care a activat în Parlament a fost membru al grupului PPE și după aceea ECR. A fost și președintele delegației pentru Canada, a fost și vicepreședinte al Comisiei Libe în perioada 2007 până în iulie 2009. A fost un coleg respectat pe care mulți dintre noi l-au cunoscut, în special apropiat de domnul Kirchhoff. În al doilea rând, avem interpretare uh, uh, nu, uh, daneză, letonă și croată, nu există interpretare se ține uh, seama de recomandarea uh, coordonatorilor. Iar în ce privește doamna Helga Stevens de la ECR este uh, numită pentru o un grup de acțiune pentru persoanele cu dizabilități Coordonatorii recomandă și, și redactarea unui scrisori către președintele Schulz și solicităm informații suplimentare legate de acest domeniu. În ce privește reuniunea LIBE, coordonatorii recomandă și o reuniune extraordinară LIBE în Strasburg pentru 9 uh, martie pentru a adopta o serie întreagă de raporți. În ce privește grupul de contact privind uh, uh, dreptul penal, de asemenea, urmează să avem o întâlnire. Iar în ce privește regula 133 de proceduri, coordonatorii recomandă uh, o moțiune de rezoluție care nu solicită follow-up în ce privește propaganda jihadistă pe internet. Uh, Aldo Patriciello, de asemenea dezvoltarea uh, unei mașini de căutare europeană și coordonare a măsurilor din membrele state pentru acțiuni contra uh, terorismului, de asemenea uh, în legătură cu atacul la Charlie Hebdo și uh, în ce privește de asemenea stabilirea unei agenții europene pentru adoptarea copiilor în interiorul Uniunii Europene. Acestea sunt recomandările coordonatorilor în final punctul 4, adoptarea proceselor verbale din 24-25 septembrie, 16 octombrie, 20 octombrie, 21 octombrie, 10 și 11 noiembrie. Dacă nu aveți obiecții în legătură cu procesele verbale, vom considera că au fost adoptate. Iar acum, stimați colegi, putem trece la voturi. Dacă aveți cartela de vot la dumneavoastră, Okay, colleagues, we have the vote on the proposal. Avem un vot privind propunerea de regulament uh, pentru Parlament și Consiliu pentru stabilirea unei agenții uh, de pregătire a forței de muncă. Ce pol raportoare este doamna Kinga Gal. Putem începe voturile. Ridicăm uh, mâna și votul final va fi un vot electronic. Deci, înainte de toate, amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Amendamentul 29 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, uh, partea a doua, 500 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. Amendamentul 38, 40 până la 44 sunt uh, retrase. Votăm amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 împotrivă, abține, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. Votul pentru amendamentul 13. S-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri, se respinge, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci, și nouă, șaptezeci și doi, douăzeci și și doi, 69, 72, 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 uh, și buget 3 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Doriți să verificăm. Bine, deschidem votul. S-a închis votul. 11 pentru 39 împotrivă se respinge. 71 parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget pe 4. Cine este pentru? Nu, devine caduc. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Îmi cer scuze, trebuie să supunem la vot 14, 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu, îmi cer scuze, se adoptă. Da. Vă rog să indicați intenția de vot clar. Amendamentul 20. Da, amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 1. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Să închizi închis votul. 43 de voturi pentru, 4 împotrivă. Se adoptă. Iar acum votul pentru începerea negocierilor cu Consiliul. S-a deschis votul. Doamna Benova, e încă deschis votul. Bun. Menținem votul deschis. Nicio problemă. Acum putem închide votul. 42 de voturi pentru 2 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă și uh, se acordă mandatul. Da? Vă rog să spuneți câteva cuvinte. Da, da vă rog. Kinga dorește să spună câteva cuvinte. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru atitudinea lor foarte pozitivă și doresc să mulțumesc secretariatului, domnul Oren, care a desfășurat o activitate excepțională și sper că vom putea continua în aceeași manieră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Kinga. Felicitări. Okay, thank you, colleagues. Um... Mulțumesc, dragi colegi. Le mulțumesc acelor care pleacă. Continuăm cu ordinea de zi, trecem la punctul 6 și anume condițiile de intrare și de reședință pentru resortisanți din țări terțe. Opening de un studiu. O directivă reformată, raportor este Cecilia Aș dori să spun câteva cuvinte înainte de a începe. Este o prezentare pentru trilog eh, prin directiva studenți adoptată cu un an în urmă și am să rog pe Cecilia să facă o introducere cuvânt. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă pot eh, transmite gândurile mele privind această directivă atât de importantă, pentru că este un nou mandat și pentru că este și prima oară când prezint această propunere, acest raport Uh, de aceea am să vă rețin atenția timp de câteva minute, dacă nu aveți nimic împotrivă. După cum știți, Libe a primit acest mandat în noiembrie 2013 și a fost confirmat în plenară printr-un vot în februarie 2014 cu o majoritate foarte amplă, cu alte cuvinte 578 de voturi, 93 împotrivă și 6 abține. De atunci am așteptat ca Consiliul să-și finalizeze poziția și au făcut acest lucru uh, în decembrie anul trecut. Acum suntem uh, gata să începem negocierile. Mi s-a atribuit mandatul aici în Libe pe 5 februarie. Am avut o reuniune în umbră extinsă pe 3 februarie la care am invitat și Consiliul să-și prezinte mandatul. Uh, Reuniuni exploratorii tehnice au avut loc și primul trilog va avea loc pe 3 martie săptămâna viitoare. În primul rând, cred că va trebui să profităm de această ocazie pentru a ne reaminti de ce uh, refacem această directivă. Obiectivul principal al cadrului legislativ este de a promova Europa ca centru Centrul Mondial pentru Cercetarea Științifică, Propunerea Comisiei are în vedere să reformeze două directive existente, să le îmbunătățească prin extinderea obiectului lor de uh, activitate și aplicarea. Directiva existentă are 10 ani și ei acoperă pe cercetători, pe studenți din, uh, și statele membre sunt acelea care decid dacă și uh, copiii, deși uh, școlarii vor fi incluși și cei neplătiți. S-au identificat o serie întreagă de neajunsuri. Noua propunere are în vedere să soluționeze aceste neajunsuri. De exemplu, condițiile de intrare și de rămânere în UE nu sunt suficient de clare și acestea variază foarte mult între statele, la nivelul statelor membre. Permisul de reședință poate fi acordat pentru o perioadă mai scurtă decât durata proiectului de cercetare și acest lucru poate să ducă la costuri administrative uh, suplimentare. De asemenea, sunt limite de timp pentru evaluarea uh, solicitării și solicitanții nu știu întotdeauna când se pot aștepta la o decizie și uh, ei trebuie să stabilească dacă uh, urmează să se deplaseze într-o altă parte a Europei decât în Europa. Studenții au posibilități limitate să-și găsească un loc unde să loc, stea, un loc pe piața muncii. Uh, transferul de la un stat membru la altul poate fi dificil sau chiar, și impo- chiar imposibil și poate avea un impact negativ asupra transferului de cunoștințe și de competențe. Aceasta afectează pe studenții Erasmus Mundus care sunt implicați în programe comune în cel puțin două state membre și se, acestea se confruntă cu dificultăți în obținerea de vize. Regulile sunt astăzi opționale pentru uh, școlari și pentru cursanții neremunerați. Toate acestea uh, au la bază variații uh, foarte mari la nivelul statelor membre. Există categorii care nu sunt acoperite niciun fel de reguli de acest gen. Trebuie să subliniez faptul că va trebui să avem în vedere toate acestea într-un context mai amplu, în ciuda uh, regresiunii economice. Uh, suntem în continuare în situația în care avem foarte multe dificultăți, multe companii se confruntă cu dificultăți atunci când se vorba eh, găsi un loc de muncă. Ne confruntăm și cu o populație care îmbătrânește din ce în ce mai mult în Europa. Avem o piață atractivă pentru cei cu competențe, dar lucrurile se schimbă și este important să aducem îmbunătățiri situației prin reguli mai clare și mai simplificate pentru a crește atractivitatea Uniunii. Studenții vor părăsi în final și vor avea nevoie să-și găsească locuri de muncă. Va trebui să avem în vedere această problemă pe termen lung, în mod foarte serios. De aceea trebuie să clarificăm poziția Parlamentului European. Parlamentul a avut o atitudine pozitivă în raport cu propunerea Comisiei încă de la început. Salutăm includerea obligatorie a categoriilor suplimentare, uh, voluntari, elevi, operi și considerăm că dacă uh, îi primim bine pe cei din țările terți atunci când vin ca operi, ei vor avea în vedere să revină în calitate de studenți sau de cercetători sau de antreprenori în viitor. Trebuie să vedem, de asemenea, să avem vedere niște reguli mai armonizate la nivelul statelor, mobilitate, introducerea de uh, limite de timp pentru prelucrarea unei solicitări, o acces crescând la piața, de, piața muncii și posibilitatea de a rămâne și de a solicita locuri de muncă la sfârșitul perioadei de școlarizare și alte îmbunătățiri pe care le salută Parlamentul când se vom finaliza raportul Parlamentului când am finalizat, am avut beneficiat de o coperere fantastică cu cei din uh, umbră și uh, vrem să vă mulțumim pentru că ați, mulțu- ați participat la aceste rezultate. Câteva puncte importante pentru Parlament. Extinderea posibilității de a rămâne după ce uh, s-au finalizat uh, Uh, studiile pe o perioadă de 18 luni. Comisia a propus 12 luni dispoziția care prevede reunificarea familiei pentru familiile de cercetători. Așa cum a propus Comisia, trebuie să se aplice și membrilor de familie ai studenților. Pentru că studenții astăzi pot fi puțin mai în vârstă atunci când își finalizează educația uh, superioară dispoziția potrivit căreia un stat membru poate să retragă autorizația pe uh, anumite temeiuri, nu este obligatoriu. Astfel, statele membre vor avea plictitatea să analizeze circumstanțele individuale înainte de a retrage o autorizație. De asemenea, s-a scăzut termenul pentru luarea unei decizii de la 60 la 30 de zile în ceea ce privește o solicitare, pentru că ne aflăm într-o eră digitală și nu mai uh, avem de-a face cu proceduri lente mobilitatea intra-UE se include și pe voluntari și pe uh, în, afară de în plus de cercetători. Aș dori de asemenea să fac câteva comentarii privind mandatul uh, Consiliului. Uh, vom auzi mai mult despre acesta peste câteva minute. Mandatul Consiliului conține modificări extinse în raport cu propunerea inițială a Comisiei pentru că limitează obiectul la reguli comune pentru studenți și cercetători. Acolo apare un punct. Regulile pentru elevi, pentru voluntari și pentru uh, cursanți neremunerați rămâne opțional. Și acest lucru este re, cursanții remunerați și operii au fost coși pur și simplu din text. Și acest lucru ne-a surprins. Mă îngrijorează foarte mult această limitare a domeniului de aplicare, reduce valoarea adăugată a întregii propuneri. Vreau de asemenea să subliniez faptul că în zilele în care am finalizat raportul nostru au fost 164 de amendamente și nici măcar o nici măcar unul, unul singur nu s-a referit la domeniul de aplicare. Și pot să vă spun că există un sprijin total din partea Parlamentului European pentru uh, propunerea Comisiei în ce privește domeniul de aplicare. Nici măcar un amendament a fost. Consiliul uh, creează o povară administrativă imensă pentru solicitanți și prelungește termenele de răspuns la o solicitare. Acest lucru trebuie evitat avem uh, un avantaj competitiv în Uniunea Europeană de astăzi și trebuie să dăm acces nu numai unui singur stat membru, ci întregii Uniuni Europene și de aceea cred că mobilitatea intra-UE trebuie să fie generoasă și ușor accesibilă. Cu toate acestea, Consiliul a amendat în mod uh, extensiv propunerea Comisiei aici și a adăugat o serie întreagă de cerințe birocratice și, sta și pași suplimentari care au redus valoarea adăugată a acestei legislații la nivelul Uniunii Europene și regretăm foarte mult acest lucru. Așteptăm cu mult interes să primim explicații suplimentare din partea Consiliului și să știm care sunt și părerile colegilor. Și de aceea aștept cu foarte mult interes o cooperare fructuoasă și sunt foarte bucuroasă că negocierile vor începe în cele din urmă și aștept cu mult interes începerea acestora. Aștept uh, comentariile dumneavoastră. Mulțumim. Pe trilogul va fi pe 3 martie și vom vedea ce se va întâmpla în timpul președinției letone. Vom uh, vedea ce spun raportorii din umbră, dar e bine că am reușit să punem în mișcare uh, dosarele migrației. Sunt unele dintre cele mai dificile de pus în mișcare și de aceea uh, sunt de părerea noastră să începem cu părerile raportorilor din umbră. Pentru ca să facem ca lucrurile să pornească. Salutăm începerea trilogului și mulțumim președinției pentru informarea foarte bună din cadrul Uniunii. Susținem poziția raportorului. Suntem Într-o luptă globală pentru talente, Europa trebuie să fie mai competitivă, avem o economie bazată pe cunoștințe și avem nevoie de competențe. Obiectivul acestei munci este de a îmbunătăți directiva anterioară. Nu există modificări substanțiale, așa cum se pare, din câte cunoaștem poziția Consiliului. Și ce sens are atunci să mai facem toată această muncă? Trebuie să armonizăm, trebuie să Uh, avem în vedere întreaga Europa, trebuie să rezolvăm problema fragmentării, așa cum am auzit și din, de la Comisie, și trebuie să simplificăm în același timp regulile. În mod concret, am fost dezamăgită dezamăgiți de faptul că categoriile au fost uh, restrânse semnificativ numai la studenți și cercetători. Cel puțin eh, ar fi interesant să știm de ce cursanții nu pot fi și ei uh, incluși. Cealaltă problemă ține de termenele pentru o cerere. Era Revoluției Digitale, 90 de zile, reprezintă un termen prea lung ar fi util ca Consiliul să uh, reanalizeze și să scadă acest, uh, această perioadă de timp posibilitatea de a rămâne după studiu, după cercetare, este de asemenea foarte importantă. În șase luni nu poți să găsești un loc de muncă sau să-ți uh, pornești propria companie. Ceva între 18 și 6 luni ar fi uh, o idee de compromis uh, săptare și sunt convinsă că Consiliul va analiza. Mobilitatea intra-UE este parte importantă. Salutăm faptul că Consiliul a acceptat pe acest lucru pentru cercetători și studenți, dar avem nevoie în continuare de mai multă flexibilitate. S-au introdus noi cerințe, studenții trebuie să prezinte din nou cererea și cu cât o facem acest lucru mai simplu, cu atât e mai bine. Apoi accesul la piața muncii, ultimul punct, pentru studenți în timpul studiilor. Nu voi intra în detalii într-o dezbatere de 10 sau de 20 de ore. Trebuie să respectăm faptul că piața muncii este o chestiune națională, dar trebuie să existe și posibilitatea ca studenții și cercetătorii să lucreze în perioada respectivă. Sunt sigură că Consiliul va fi de acord că trebuie să îmbunătățim atractivitatea Europei și am toată încrederea că vom ajunge la un compromis. Pentru că felul în care a acționat Consiliul până acum nu este suficient de bun pentru ca noi să putem să susținem. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um, we don't have our S&D shadow, Tania. Nu avem pe Tania Fayan, raportorul nostru din umbră din partea socialiștilor. Uh, deci, într-un mod uh, foarte neobișnuit, uh, nu o să avem poziția socialiștilor și democraților astăzi. Deci, îl întreb pe Timothy dacă vrea să spună el ceva. Nu trebuie să spui nimic, dar dacă, Timothy, vrei să-ți expui punctul de vedere, atunci tu ești următorul vorbitor. Chairman, for all of us to take advantage of these opportunities. Cred că cu totul trebuie să ne folosim de astfel de prilejuri evite spontan. Adică, uh, scopul intenționat uh, al acestei măsuri este, în principiu, să atragă oameni de pretutindeni, se atragă spre uh, completarea studiilor lor aici, dar și pentru a aduce cu ei competențe și cunoștințe în Uniunea Europeană. Cred că este de asemenea important să garantăm uh, uh, că acești oameni nu vor fi exploatați. Adică să nu exploatăm forța, lor de, forța de muncă acestor uh, migranți intelectuali în alte domenii și în alte scopuri decât este intenția lor de a căutat de lucru. Din păcate, de multe ori, aceste chestiuni se eh, cantonează însă la nivel național eh, și se lovesc de modul în care statele membre încearcă eh, fiecare în parte să își facă mai atractive mediile academice încercând în același timp să coroboreze această activitate cu propriile lor strategii de uh, imigrație. Și, într-adevăr, este aici o chestiune de subsidiaritate pe care trebuie să o avem în vedere. Cred că suntem uh, cu toții de acord că um, acești oameni care vin la noi ar putea fi exploatați la un moment dat. Um, Însă cred că această problemă a, posibil, a potențialului de exploatare ar trebui să fie abordată la nivel național, pentru că la nivel european avem prea puține cunoștințe în legătură cu reglementările naționale care până la urmă guvernează viața oamenilor într-un stat sau altul. Thank you, Timothy. I was going to... Mulțumesc, Timothy. Um, majoritatea raportorilor din umbră văd că nu sunt în sală. Dacă vreau să întreb dacă altcineva, în afară de raportorii din umbră, vrea să ia cuvântul. Dar dacă nu este cazul, atunci um, vreau să întreb președinția Consiliului, nici nu știu dacă sunt, este reprezentată aici, să văd dacă vrea să ia cuvântul. Stimați uh, membrii, dragi colegi, vreau, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o să particip la această reuniune și să vă prezint mandatul Consiliului pentru negocieri. Poziția Consiliului a fost adoptată în contextul situației politice globale, și, eh, politice și economice globale, în care avem nevoie de un transfer de cunoștințe și aptitudini pentru a păstra Europa pe planul uh, uh, ca lider în uh, plan de competitivitate. Tocmai de aceea, Consiliul a luat decizia ca două categorii de străini rezidenți în mod legal să fie incluși în domeniul de aplicare al acestui instrument, și anume studenții și cercetătorii. Prin acest domeniu de aplicare putem să ne concentrăm asupra transferului de cunoștințe și competențe. Statele membre au dorit ca măsurile să fie flexibile și uh, să nu împovăreze din punct de vedere administrativ activitatea cercetătorilor și studenților. Poziția Consiliului uh, s-a orientat după uh, propunerea respectivă corespunzătoare din directiva ICT. Mobilitatea programelor, eh, programele de mobilitate ale studenților sunt eh, aliniate la eh, durata semestrelor. Sunt avute și problemele legate de însoțirea cercetătorilor, studenților de către familiile lor și așa mai departe și sunt prevăzute în propunere și unele Uh, reguli care să uh, se orientează după directiva Single Permit, permisul unic. Sigur că legislațiile naționale de punere aplicare trebuie să respecte drepturile șanse, uh, șanselor egale. Studenții au voie să lucreze în paralel cu studiile lor. De asemenea, există posibilitatea căutării unui loc de muncă după încheierea proiectului de studiu sau de cercetare. În ce privește uh, alte categorii de persoane care putea fi incluse în domeniul de aplicare, Consiliul speră că noua, uh, noul cadru de reglementare uh, care girează deocamdată și operuri și alte categorii de voluntari de pildă să fie suficient. Consiliul preferă păstrarea regulamentului uh, UE actual uh, cu schimbări minime. Sigur că uh, am discutat în Consiliul domeniul de aplicare al proiectului de directivă și a fost cea mai dificilă problemă. Um, statele membre au avut rezerve în legătură cu includerea operurilor Uh, și a uh, cursanților remunerați în domeniul de aplicare, pentru că astfel ar, directiva ar uh, acoperi, ar include categorii extrem de variate și mult diferite de persoane din țări terțe, cum ar fi cercetători și persoane care fac activitatea de au pair. În fine, ă, mulțumim pentru contactele pe care le-am avut cu raportorul și echipa de negociere și vă asigurăm încă o dată în plus de toată deschiderea noastră din partea echipei noastre de negociere de la Consiliu. Mulțumesc! Eh, mulțumesc foarte mult și eh, încă o dată îmi cer scuze că am făcut o confuzie cu un alt vorbitor din partea dumneavoastră și acum eh, să vedem și punctul de vedere al Comisiei. Um, mulțumesc, domnule președinte, doar câteva comentarii. Vreau să mulțumesc mai întâi Parlamentului pentru avizul pe care ni l-a dat și care este în genere pe aceeași linie cu Comisia Europeană în majoritatea privințelor de asemenea, notăm cu satisfacție că toate instituțiile recunosc că această propunere este foarte importantă pentru competitivitatea europeană. Și asta trebuie să fie și abordarea noastră pe viitor. Și Sigur că înainte de primul trialog am avut și contacte informale între Parlament și Comisie, dar ne bucurăm încă de pe acum să avem prima întâlnire oficială cu negocierile trilaterale din partea noastră cu doamna Wikström. Um, da, foarte succint și pozitiv din partea Comisiei. Vreau să reamintesc colegilor, în special colegilor mai noi, că acest dosar face parte dintr-un pachet de măsuri foarte dificile pe tema migrației. Am avut uh, instrumente care vizau muncitorii sezonieri, am avut pachetul privind experți în domeniul ICT și în acest, uh, tocmai de aceea trebuie să avem grijă extremă și în cazul acestui uh, dosar pe care îl îngrijește doamna Wikström este un domeniu foarte sensibil, dar dacă se va lucra atât de detaliat și uh, temeinic cum aud că se face, atunci uh, sigur că am speranța că totul va ieși uh, bine. Și acum îți dăm cuvântul din nou, Cecilia, dacă vrei să tragi niște concluzii, mai ales având în vedere că peste doar câteva zile vom, ajunge la trialog. Thank Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru faptul că avem și de data asta o poziție unică, unitară în Parlament. Și Consiliului pot să-i spun că cu toate că în mandatul dumneavoastră sunt elemente de poziție care uh, se contrazic cu ale noastre, mă bucur totuși că obiectivul și interesul dumneavoastră este același ca și al nostru, adică să atragem uh, oameni tineri uh, calificați asta în contextul unui scop mai general, mai generic de a ne păstra pe viitor competitivitatea. Acum nu rămâne decât să trecem de la vorbe dulci la fapte concrete și să ajungem la formulări care să fie spre satisfacția noastră a tuturor. Acum cu toții avem deja cunoștințe despre acest dosar pe care ni l am însușit încă în mandatul trecut și eu cred că în următoarele zile vom putea să trecem uh, concret la negocierea unui dosar care există de mult și care nu face altceva decât să stimuleze creșterea și competitivitatea. Și de asta avem nevoie acum. Să ne refacem, să revenim pe scenă, să, să ne luăm în serios și să nu ajungem să rămânem uh, în urmă și chiar să ne să ne afundăm uh, în, în probleme și în, și în piedici birocratice care ne fac să pierdem această competitivitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mult succes la negocieri! So, um, we have, uh, now points... Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Prezentarea Comisiei Europene cu privire la uh, programele uh, uh, legate de Fondul pentru Afaceri Interne. Și acesta este un dosar foarte serios în care avem nevoie de analize pertinente. DigiHome ne-a transmis deja o notă de însoțire care va fost diseminată. Și anume, Uh, prin intermediul unor dialoguri um, structurate pentru politicile uh, sectoriale se dorește uh, trasarea programelor, liniilor de orientare pentru programele din cadrul Fondului pentru Afaceri Interne. Vreau să vă reamintesc că Parlamentul a obținut garanții juridice uh, că vor fi pentru anumite uh, obiective uh, garantate niveluri minime ale anumitor fonduri și programe. Acum, pentru noi este foarte important ca aceste uh, praguri să fie împlinite, ca aceste finanțări să apară și dacă există derogări, atunci ele trebuie să fie foarte justificate. Nu știu are cuvântul acum uh, doamna Belinda Pike. For, for the last point. Mulțumesc. Mulțumesc pentru ocazia de a veni în comisia dumneavoastră pentru a vorbi despre starea de fapt în ce privește implementarea programelor naționale referitoare la fondurile pentru afaceri interne. Este cea de-a treia prezentare a noastră din momentul în care am căzut de acord asupra regulamentului în perioada octombrie-decembrie anul trecut. Și vreau să vă spun unde ne aflăm acum în ce privește adoptarea programului. Vreau să vă vorbesc despre modul în care statele membre doresc să uh, aloce sume în perioada dintre atingerea celor uh, diverselor obiective și de mecanismele pe care statele membre le pun în funcțiune. În scrisoarea pe care ați adresat-o comisarului nostru, ați uh, rugat să vorbim și despre niște procentaje minime. Da, uh, există documente din acest punct de vedere, am dorit să le aducem la zi pe cât posibil, pentru ca și cifrele să fie actualizate și aș sublinia că într-o serie întreagă de cazuri, și voi reveni asupra acestor aspecte, negocierile continuă cu statele membre, mai ales în ce privește devierile de la cerințele legale pentru procentaje eh, minime. Deci aceste aspecte le negociem acum, dar voi explica în detaliu. Vreau să vă amintesc că majoritatea fondurilor pentru acordarea de azil, pentru fenomenele de migrație, în programele naționale, sunt în management partajat. 2,7 miliarde de euro prevăd aceste programe și 2,2 miliarde de euro pentru fondul de securitate. 58 de programe naționale urmează să fie adoptat, 54 programe naționale uh, au fost deja supuse atenției Comisiei. în special programele uh, privind uh, controlul la graniță, statele asociate uh, spațiului Schengen și aici urmărim implementarea regulamentelor. Vom reveni la finele acestui an asupra concluziilor. Iar în ce privește aceste programe cu statele asociate, încă uh, mai sunt multe de făcute. Un uh, prim set de 22 de programe uh, au fost analizate, iar aprobarea Comisiei uh, urmează să se acorde. Procesul a început, uh, Comisia Uh, trebuie să uh, analizeze cele uh, fondurile pentru 2014 și sperăm ca până la finele lunii martie aceste 22 de programe să poată să fie adoptate. În felul acesta putem prelua și transfera fonduri din 2014 pentru 2015. Programele uh, vor putea fi uh, găsite pe site în momentul în care uh, adoptarea are loc. După aceea vom începe din momentul aprobării să prefinanțăm programele. Va fi o prefinanțare inițială în valoare de 4% plus o prefinanțare anuală de 3% pentru anul 2015. Vom efectua aceste plăți dacă statele membre vor desemna o autoritate responsabilă. Uh, cinci din cele 18 state membre care au programe adoptate au desemnat până în clipa de față autorități competente cu care să dialogăm. Dar această desemnare a autorităților este foarte importantă pentru că o etapă este adoptarea programelor și după aceea, sigur că din bugetul Uniunii Europene trebuie să ajungă uh, fondurile de prefinanțare la state statele membre. Precondiția, cum spuneam, este să existe aceste autorități desemnate. Celelalte programe naționale nu vor putea fi adoptate înainte ca regulamentul privind fondul uh, cadrul financiar multianual să fie aprobat de către Consiliu. După cum știți, există discuții, s-a discutat și în Comisia pentru Bugete și mai să se mai discute în săptămâna aceasta. În ce privește profilul financiar al programelor uh, poate să mai fie ajustat um, și pentru perioada 2015 până în 2017. Celelalte programe deci nu vor putea să fie adoptate înainte de revizuirea cadrului financiar multianual. Um, trebuie să avem înțelegere, dar bineînțeles că în paralel vom continua negocierile cu statele membre și nutrim speranța că în momentul în care uh, cadrul financiar multianual va fi adoptat, să putem imediat să aprobăm și alte programe. Iar în ce privește distribuirea resurselor de către statele membre în cadrul programelor, vreau să vă spun de asemenea câteva cuvinte. Noi uh, analizăm uh, cu atenție proiectele de program și există o distribuire a fondurilor între obiectivele programelor naționale și procentajele minimale care au fost prevăzute în în documentele de bază, așa cum uh, s-a convenit în cadrul trialogului. Ca regulă, statele membre încearcă să respecte aceste uh, praguri minime, dar uh, dacă există devieri, sigur Comisia analizează dacă există justificări pentru aceste abateri, pentru că statele membre trebuie de fapt să respecte procentajul minim. Dacă acest lucru nu se întâmplă, uh, atunci trebuie să găsească argumente convingătoare de ce se întâmplă acest lucru. Și în negocierile noastre ne-am spus, și aceasta este poziția noastră, Comisia nu va uh, uh aproba programele naționale dacă uh, argumentele pentru abateri nu sunt satisfăcătoare. Deci, uh, noi nu vrem să creăm riscuri ca fondurile europene să nu poată fi folosite adecvate. Iar acum uh, câteva cuvinte despre mm, două dintre principalele fonduri. Statele membre au dedicat o mare parte a programelor uh, din fondul pentru acordare de azil și migrație. Malta, Italia, Croația, Suedia, țările de jos și Grecia au asemenea programe și proporțiile programelor uh, sunt între 57 și 32% uh, trebuie să se îmbunătățească uh, calitatea procedurilor de acordare de azil și de acordare a unei protecții internaționale, mai ales persoanelor vulnerabile. Dacă analizăm procentajul minim pentru sistemul de azil. Aveți și un tabel pe care vi l-am trimit. Există mici abateri în programele naționale ale Letoniei și Slovaciei. Letonia 19%, 20%, um, iar Slovacia 17% în loc de 20% sunt mici deviații care eh, probabil că sunt neintenționate, dar eh, noi le vom discuta cu aceste state membre, pentru că aceste programe încă nu sunt pregătite eh, pentru a fi adoptate. În ce privește integrarea Aici fondurile cele mai importante merg spre Portugalia, Polonia, Republica Cehă, Germania, Suedia, între 57 și 43%. Toate statele membre respectă procentajul minim, cu excepția unui stat care este Grecia. Vom discuta cu Grecia, așteptăm răspunsuri uh, uh, pentru uh, a avea argumente, dar sigur că ei trebuie să-și revizuiască prioritățile politice, înțelegem acest lucru și înțelegem de asemenea că Grecia încearcă să ia măsuri pentru a susține persoanele care trebuie să fie uh, ajutate să se integreze. Deci împreună cu colegii de la Direcția Generală Regio vom vedea dacă Grecia reușește să optimizeze utilizarea acestor fonduri pentru problemele de integrare. Iar noi pentru prima perioadă 2014-2015, 16 state membre uh, și-au dorit ca uh, să își uh, găsească plasament peste 400 uh, de mii de persoane. Aproape 6 mii de persoane dintre persoanele dislocate sunt sirieni. Și asta înseamnă fonduri de 37 de milioane de euro pentru ca programele naționale să poată fi realizate. Sigur că secretariatul poate să vă furnizeze și în detaliu solicitările primite din partea statelor membre cele mai mari solicitări din partea programelor naționale, Bulgaria și Regatul Unit, uh, restul statelor membre. Cheltuielile variază între 4% și 30% din uh, anvelopa totală. Deci, ă, sigur că este nevoie de însoțire ă, a acestor programe ă, prin măsuri eficiente de integrare. Sigur că există solicitări speciale pe plan național. Șapte state membre au alocat fonduri suplimentare în cadrul unor programe naționale pentru acțiuni specifice. Deci, finanțarea suplimentară este de 45 de milioane țările care beneficiază Belgia, Franța, țările de jos, Polonia, Suedia, Slovacia și România. Dați-mi voie acum să mă refer la programul ISAF național. Statele care uh, aici uh, au uh, nevoie de a crea capacități la graniță sunt Bulgaria, Belgia, Germania, Danemarca, România, Luxemburgul, Malta și Ungaria aproximativ 70% din programele noastre se îndreaptă spre aceste țări. Este nevoie de un management eficient al granițelor externe printr-un sistem de management și implementarea unor noi tehnologii. Uh, și din acest punct de vedere, toate statele uh, la granița externă uh, trebuie să fie beneficiare. Mai există Lituania, Grecia și Spania programe naționale finanțarea urmează să susțină eforturile de uh, respectare a regulamentelor. Opt state membre nu au respectat uh, procentul pentru zona euro. Și din acest punct de vedere avem programe care uh, își propun să corecteze această situație, în special în Belgia și Danemarca urmează să fie adoptate programe până la finele lunii martie. Belgia Uh, și Danemarca vor avea uh, cheltuieli în ce privește zona uh, euro. În ce privește Danemarca, aici vor exista fonduri naționale, iar în Belgia situația este specifică. Doar 1% din alocațiile pentru granițele ISAF urmează să fie finanțate de Belgia. Este important ca statele membre să uh, uh, cheltuiască 40% din programele naționale pentru o asistență operativă, inclusiv costurile legate de personal. Și suntem mulțumiți să vedem că statele membre se apropie de această sumă. Există state membre care au decis să nu folosească deloc uh, un procentaj din fonduri pentru uh, aceste echipe, dar există și provocări specifice în zona Mediteranei în mod special. Iar acum în ce privește cooperarea, uh, cea mai mare parte a alocațiilor este în Austria și trei eh, statele eh, membre eh, vor cheltui mai puțin pentru cooperare consulară. În ce privește acțiunile specifice, opt state membre vor solicita finanțări suplimentare pentru cooperarea consulară. Republica Cehă, Belgia, Germania, Franța, Lituania, țările de jos uh, și Slovenia. Există 12 proiecte pentru cooperare consulară. Este vorba de 40,5 uh, miliarde în ce privește operațiile coordonate Frontex, de asemenea, este nevoie de un echipament care poate fi folosit de către statele membre, dar care poate fi um, solicitat și de către Frontex în operațiunile comune iar aici 13 state membre vor beneficia de finanțare suplimentară. Suma totală 132 de milioane de euro. A existat un mare interes pentru aceste fonduri și, din păcate, interesul a fost mai mare decât sumele de bani de care dispunem noi. Austria, Bulgaria, Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia și România și-au manifestat interesul. În ce privește forțele Uh, polițienești ISAF în combaterea crimei organizate. Uh, aici Lituania, uh, Irlanda și Grecia solicită 85% din fonduri. Suedia, România, Luxemburg, doar 50% din fonduri pentru capacități operaționale și pentru crearea infrastructurii critice. Există un stat membru care nu respectă procentajul minim și este vorba de Irlanda, care uh, nu dorește să folosească fondurile uh, pentru infrastructura critică. Aici pragul minim era de 10%. Da, uh, noi am primit recent programul din Irlanda, încă îl analizăm și urmează să îl discutăm cu autoritățile irlandeze. Aș dori de asemenea să menționez foarte pe scurt înainte de uh, uh a încheia câteva probleme legate de parteneriat uh, și mulțumesc uh, Parlamentului pentru susținerea uh, demersurilor Comisiei în uh, ce privește elaborarea acestui regulament. Poate că statele membre au fost mai puțin entuziaste, dar eu cred că este vorba de mecanisme importante care există deja de mulți ani în cadrul altor programe de gestiune partajată. Și statele membre au demonstrat că uh, doresc crearea unui mecanism și unei structuri uh, care să permită acest tip de colaborare și cred că și organismele internaționale și ONG-urile ar trebui să se implice în acest sistem de uh, parteneriat împreună cu reprezentanții minorităților, dar și al ministerelor și al administrației locale. Este important ca regiunile să se implice în managementul acestor programe, dar și în monitorizare, evaluare și raportare. Și vom avea parteneri pe care îi vom consulta în ce privește implementarea programelor naționale, iar în unele cazuri, de asemenea, noi vom acorda consultanță strategică autorităților naționale și aș încuraja parlamentarii să uh, încurajeze diversi actori, mai ales ONG-urile, dar și alte organisme din statele membre să se informeze în legătură cu ofertele de parteneriate uh, existente pentru ca să existe o bună implicare la fața locului și să putem urmări implementarea programelor și inclusiv necesitatea eventuală de revizuire a programelor în circumstanțele specifice din statele membre. Spuneam că 22 de programe urmează să fie adoptate la finele lunii martie și vom reveni în mijlocul dumneavoastră pentru a vă informa despre uh, negocierile privind uh, celelalte programe. Deci negocierile sunt în curs de desfășurare și vă voi informa și înscris în legătură cu situația uh, actuală privind uh, acel procentaj minim de participare care este cerut în mod special de către Parlament. Mai ales în ce privește Grecia, Uh, este foarte posibil ca acum autoritățile uh, din Grecia să uh, încerce să revizuiască programele, pentru că există multe provocări acum în fața noii administrații. Iar eu cred că vom putea să vă furnizăm informații suplimentare venite și solicitări din statele membre în ce privește situația refugiaților și stabilirilor. Iar în legătură cu aceste solicitări, spune președintele, vom fi recunoscători și pentru niște informații înscris. General, în ceea ce privește uh, fondurile pentru afaceri interne, întreaga idee a fost aceea transparenței, ideea raportării Parlamentului este critică, este nevoie de mai mult timp pentru a ne explica toate aceste aspecte. Îmi dau seama că nu sunt mulți membri aici, însă membrii prezenți aici sunt foarte implicați în acest subiect și este important să eh, Vreau să verific dacă mai dorește cineva să intervină. Mai doresc și alți colegi care doresc să se exprime. Spinelli. Este un subiect foarte important. Doriți să interveniți la început sau la sfârșit? primii doi colegi întâi și apoi am să vă rog pe dumneavoastră să faceți comentarii la final pentru a vedea ceea ce au spus și dânsii, pentru a vă referi la sugestiile și comentariile lor. Începe doamna Spinelli. Grazie, președinte. domnule președinte. Aș dori să citez ceva ce a spus un mafiot într-o cauză de la Roma. Domnul Buții era la telefon și a spus unui alt mafiot ști cât câștig datorită migranților, trogul, uh, traficului de droguri. Traficul de droguri mă face să câștig mult mai puțin, deci câștigurile domnului la care se referă domnul Buții erau legate de clasele politice din Italia. Acestea sunt câștiguri bazate pe bani europeni. Și toate acestea sunt legate de corupție. În 2013, 500 de milioane de euro din partea Europei nu au fost folosiți pentru a îmbunătăți situația care ține de centre de detenție. Acum Italia cere uh, Comisiei Europene o defalcare 50% pentru cetățenii de azil, 35% pentru migrația legală și pentru integrarea uh, migranților. Doresc să întreb următoarele. Comisia Europeană va solicita claritate și transparență? Și ce tip de garanții au fost acordate de către guvernul Italiei? Există o monitorizare serioasă în ceea ce privește cazurile grave de corupție care țin de aceste fonduri europene? în detrimentul migranților. Mulțumesc, Barbara. Acum, Carlos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc pentru explicațiile, comisiei pentru explicațiile foarte interesante. În acest domeniu, cred că trebuie să fim clari. Avem suficientă transparență pentru a evalua dacă uh, deținem resursele financiare suficiente și dacă aplicăm bine, folosim bine banii europeni. Informațiile pe care le poate oferi Comisia Europeană, în acest sens, sunt foarte, foarte importante. Aș dori să subliniez ceva ce s-a spus deja, să salut voința de a ne oferi mai multe informații privind programele naționale Vreau să întreb dacă dânsa ne poate uh, transmite notițele de unde a citit, pentru că am nevoie de anumite date de acolo. A fost o prezentare prea amplă și ne-ar folosi foarte mult uh, o copie. Acum, Sovi. Silvi. O să revin asupra două puncte semnalate de către colegi, bineînțeles într-un registru diferit și bine justificat, ca și Carlos. Am încercat să iau totul din zbor, dar au fost extrem de multe cifre. Și am vrea să ni se dea documentele respective pentru a putea să apreciem într-un mod mai aprofundat decât din coloanele pe care le avem sub ochi. Sunt uh, bucuroasă că Barbara a uh, pus degetul pe ceva care este foarte cunoscut și unde trebuie uh, să primim cu toții explicații complete în ceea ce privește centrele de detenție din Italia și nu cred că e numai situația Italiei. Și cred că și colegii mei sunt de acord cu ceea ce am spus. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezență pentru prezentarea făcută, pentru cifrele comunicate. Aș avea întrebări legate de aceste cifre. Aș dori să avem posibilitatea de a vedea registrul de procente minim, minime, vedem ce s-a respectat și ce nu și atunci când există derogări, v-ați referit la una Poate am putea să revenim asupra legitimității acestora. În ceea ce privește regimul comun de azil, poate am putea să mai aprofundăm această problemă a reinstalării. Și președinte, și noastră v-ați referit la acest lucru, la asistența financiară puternică, pentru ca statele membre să poată să participe acest efort de reinstalare, cum se traduc toate acestea în programele naționale la nivel global. Mecanica funcționează, trebuie să o, putem să o susținem în continuare. Un alt, o altă întrebare, și aceasta a făcut obiectul unor discuții importante între noi, de fapt cu Comisia, în ceea ce privește returnarea forțată și voluntară. Returnarea voluntară în raport cu cea forțată funcționează sau nu, unde am ajuns în această, de acest domeniu. Am uh, mai doresc să aprofundăm următoarele. Ați vorbit despre autoritățile responsabile, indicând, dacă am înțeles bine, că puține state membre au desemnat în final aceste autorități responsabile, 5 din 8, 5 din 18. Poate că ați putea să mai reveniți asupra acestui aspect și să ne spuneți ce a justificat acest lucru și cum au reușit unele să realizeze acest lucru, reinstalarea. În ce participarea ONG-urilor, am înțeles că există o frustrare. Poate că ați putea să mai reveniți și asupra acestui subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește și alți colegi să intervină, să mă adresez comisiei să rugând-o să răspundă la aceste întrebări. Yes, I'll try to if I don't. I mean, if there's a... Eh, dacă omit ceva, vă rog să-mi spuneți. În ceea ce privește autoritățile responsabile, ați reamintit felul în care uh, acest lucru a fost abordat într-un regulament orizontal de semnare acestor autorități responsabile, în esență, statele membre trebuie să desemneze aceste autorități responsabile și dacă nu o fac, nu primesc bani. Deci este un stimulant foarte puternic pentru ca statele membre să facă acest lucru. Este foarte frustrant că <laughs> atât de puțini au făcut acest lucru pentru că au avut suficient timp la dispoziție și din experiența fondurilor solide știu mai mult sau mai puțin ce pași trebuie să întreprindă și vrem să reamintim tuturor statelor membre, însă vom fi foarte critici cu aceea unde programele vor fi adoptate în martie, pentru că aceste state nu vor primi banii și credem că acesta este un stimulant destul de foarte puternic, pentru că într-o serie întreagă de state membre um, unde există și ONG-urile, <laughs> banii nu vor mai veni o perioadă de timp. Dacă acestea nu desemnează autoritățile responsabile. În legătură cu anumite cifre, da, am să vă dau informațiile privind reinstalarea, am să vă trimit și informații privind alocarea, alocările pentru anumite acțiuni specifice fi traduse în programe naționale și pentru a se primi finanțare suplimentară pentru programele naționale respective. Ceea ce este uh, finanțarea pentru reinstalare face parte din programele naționale, va fi un element al acestora. Aș dori să mai revin asupra uh, celor spuse de doamna Spinelli. Mm. Știu că unul din membri a scris comisiei, s-ar putea să fiți dumneavoastră. Îmi amintesc că am văzut o scrisoare în care se menționau aceleași aspecte la care v-ați referit și dumneavoastră. Este foarte important să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți în mod corect. Statele membre trebuie să desemneze autoritățile care să aibă grijă de acest lucru. în fiecare an va exista o monitorizare a programelor, rapoarte de implementare, autoritățile responsabile vor realiza audituri și vom analiza cu foarte multă atenție, în special acolo unde există sugestii că sistemul nu este robust. Discuțiile cu autoritățile italiene privind programele sunt în curs și acesta este un element pe care îl vom avea, vom avea în vedere împreună cu aceștia pentru că țin de finanțare. Dacă am omis ceva, În ceea ce privește reinstalarea, este important să ne asigurăm că uh, sunt îndeplinite condițiile, că trebuie să implementăm aceste angajamente. În ce privește ONG-urile, știu că am discutat acest lucru în cadrul trialogului, dar este relevant și pentru ISF. ONG-urile și alți actori din statele sunt conștiente de aceste fonduri și uh, pot de asemenea să participe în discuțiile privind felul în care acestea vor fi utilizate, pot să încurajeze statele membre într-un, să întrețină un dialog în anumite domenii, afaceri interne, rolul societății civile este mai puțin recunoscut ca în alte domenii. alte domenii, rolul uh, uh, societății civile este mai uh, bine apreciat. Societatea civilă trebuie să fie implicată în toate domeniile. În negocierile privind fondurile au stat îngrijorări în ceea ce privește anumite informații sensibile din domeniul cooperării poliționești care nu trebuie să fie dezvăluite. Dar credem că statele membre și ă, administrațiile locale și regionale trebuie să fie implicate în implementarea progresului și continuăm să le încurajăm să facă acest lucru. Ați menționat website-ul. Aceste informații vor fi pe website-ul dumneavoastră pentru ca să primească ONG-urile aceste informații practice, de exemplu. Website-ul nostru poate fi îmbunătățit. Vom introduce mai mult pe el și vom face și legături cu website-urile naționale, astfel încât statele membre și pe populațiile de acolo să știe unde să găsească și să și să ajungă din website-ul național la website-ul uh, comisiei. Nu o să torturez pe colegii mei, însă acest lucru trebuie să aibă loc. Uh, Rolul meu este să vă reamintesc că apreciem informațiile pe care le-ați dat uh, și pentru noi transparența și spiritul responsabilitate sunt elemente cheie. Pentru noi noi așa percepem lucrurile pentru viitor și credem că transparența înseamnă un fel de mecanism de responsabilizare. Pentru noi toate aceste aspecte sunt extrem de importante. Vedeți din calitatea contribuțiilor. Doriți să mai reveniți? Da. Dorim să continuăm să raportăm pe măsură ce primim rapoartele de pune în aplicare pentru anul viitor, să vedem ce se va întâmpla pe teren, comitetul uh, va invita și membrii, state membre individuale pentru a vă crea o imagine asupra uh, felului în care se prinde situația la nivel local și pentru a vedea ce fac statele membre cu fondurile respective. Mulțumim din nou pentru prezentare, pentru detaliile pe care ni le-ați oferit astăzi. Mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor raportorului. Avem o mică problemă acum, pentru că uh, nu este prezent uh, Richard, domnul Richard. Următorul punct este prezentarea unui document de lucru. Nu avem uh, pe raportorul din umbră. Din păcate, vom lua o pauză până la 5, pentru că nu putem să ne ocupăm de această problemă acum. Asta înseamnă că dacă nu avem uh, vorbitorii, nu sunt prezenți vorbitorii, nu, Carlos dorește să mai spună ceva, o sugestie. Nu știu dacă este posibil să-i chemăm pe raportorii din, în umbră, pentru că poate se află în clădire. M-am gândit la asta. Există unii. Sophie, și tu ești raportor uh, din umbră pentru acest document? So this is this is an ever this is an ever moving feast, you know. No, no, no, Carlos, we have a Carlos. Avem niște evoluții aici. Era cam plicticos de aceea a trebuit să aducem niște elemente de dramă. Acum luăm doar o pauză pentru de 15 minute, 15 minute pentru o și sper că Jackie Richard va veni în aceste 15 minute. Aveți o pauză de 15 minute și vom reveni. regulă, Carlos? Asta e o evoluție bună. Poate că se vor întoarce colegii până atunci. Deci aveți o pauză de 15. Vă rog să reveniți exact după 15 minute și nu mai târziu. Și ne vom ocupa atunci de punctul 8. 15 minute, nu mai mult. de facilitate. Colleagues, we must make a start because otherwise we... Haideți, dragi colegi, să uh, reluăm lucrurile noastre pentru că altminte după aia întârziem uh, și ne dreptățim pe alți colegi. Am spus 15 uh, minute și sfertul de oră a trecut de mult și atunci, din respect pentru acei colegi care au revenit la timp pentru a discuta punctul 8 de pe ordinea de zi, um, voi trece la prezentarea acestui punct. Este vorba de raportul anual al Consiliului de Stat francez privind tehnologia digitală și drepturile fundamentale. Prezentarea este a lui Jackie Richard, vicepreședinte și raportor general pentru studii, studii de cercetare și Laurent Seiterman, raportor general adjunct din partea Consiliului de Stat. Acest uh, raport este compilat anual de către Consiliul de Stat al Franței, fiind considerat a fi unul dintre cele mai importante documente. Da, așteptăm să se închidă telefonul, spune președintele. Aceste rapoarte sunt uh, redactate în urma unor consultări uh, consistente cu diferite instituții de stat. 2014 a fost anul în care acest raport anual al Consiliului de Stat al Franței a fost dedicat uh, tehnologiilor digitale și drepturilor fundamentale. Mulți dintre colegii noștri sunt interesați de tema asta și colegul nostru Ian Albrecht este raportor pe această temă pe, ne interesează, evident, că în fiecare nouă tehnologie care apare, drepturile fundamentale sunt, uh, uh, să fie protejate. V-a fost distribuit și un rezumat în limba engleză al acestui raport și acum am plăcerea să-i dau cuvântul lui Jackie Richard și apoi lui Laurent Sitterman. După care invit membrii comisiei să ia cuvântul, așadar dau întâi cuvântul uh, domnului Richard. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ne primiți în comisia dumneavoastră. Pentru noi este o onoare să venim să vă prezentăm raportul nostru anual Câteva cuvinte, poate, metodologice în legătură cu activitatea pe care am desfășurat-o. Că poate vă miră faptul că Consiliul de Stat în Franța este interesat de acest subiect. Da. Trebuie să înțelegeți modul în care noi lucrăm. A ne afla în fața dumneavoastră este uh, un fel de inversare a rolurilor. Pentru că noi am eh, fi trebuit să venim în fața Parlamentului European în momentul elaborării acestui studiu, dar ne-am și întâlnit cu o serie întreagă de eurodeputați și, eh, de asemenea, am întâlnit cu reprezentanții ai Comisiei, Consiliului, Controlorului European de Date deci este un subiect care a necesitat o incursiune în uh, dreptul fundamental european. Vă mulțumesc deci că ne-ați primit. Al doilea rând pe care doresc să vi-l spun pentru a vă prezenta activitatea noastră, vreau să vă spun uh, că în fiecare an Consiliul de Stat uh, caută un subiect uh, cu uh, tentă juridică, după care uh, îl elaborează în uh, câteva luni în cadrul activității înrudite cu activitatea Consiliului de Stat. Deci cerce, desfășurăm activitate de cercetare și lucrăm cu o echipă restrânsă. Consiliul de Stat împreună cu raportorul general și adjunctul raportorului general încearcă să găsească soluții de reformă pentru a ameliora punerea în aplicare a unor uh, proceduri. Subiectele acestor studii anuale sunt foarte diverse, după cum uh, vă puteți imagina, dar Consiliul de Stat este deosebit de interesat de politicile publice. În 2013 am lucrat asupra uh, legislației soft uh, uh, Sigur că, într-un fel, v-ați putea gândi că noi, prin specificul atribuțiilor noastre, suntem mai puțin interesați de legislația soft, ne-ar interesa mai degrabă legislația dură, dar nu este deloc așa. Și, de asemenea, am analizat și tot ce înseamnă ofertă digitală. De asemenea, intervenționismul public dinspre nivelul centralizat spre uh, cel uh, regional. De deci ce am ales acest subiect? Pentru că Consiliul de Stat din Franța, după cum știți, este uh, cel care are sarcina de a proteja anumite drepturi, inclusiv legate de libertățile publicului larg, iar noi avem o legislație elaborată deja în ce privește uh, universul și tehnologia digitală. Deci am uh, fost deosebit de atenți în ce privește protejarea drepturilor legate de uh, datele referitoare la persoane. Dar din moment ce Consiliul de Stat s-a interesat de acest subiect, este și datorat dezvoltării tehnologice și economice ale domeniului digital, care a schimbat puțin situația datelor prin ambivalența tehnologiei digitale Sigur că, într-un fel, au fost sporite libertățile, dar, pe de altă parte, au uh, crescut și riscurile de uh, incursiune în viața privată. De aceea, noi am făcut o serie întreagă de propuneri, uh, de fapt 50 de propuneri, care țin seamă de necesitatea de a proteja uh, datele uh, legate de persoană, dar pe de altă parte, uh, noi nu dorim să sterilizăm, să ne puterile novatoare ale tehnologiei digitale care pot să ducă și la crearea de locuri de muncă și să îmbugățească din acest punct de vedere viața socială. Deci, noi uh, ne-am întrebat în legătură cu concepția care trebuie să justifice uh, apelarea la date personale. Am uh, desfășurat o activitate de cercetare, am confruntat punctele noastre de vedere cu multe alte puncte de vedere, iar noi, în ce privește ideea că uh, datele legate de persoane vor fi uh, mai bine protejate, uh, uh, introducând ideea că persoana este singura uh, îndreptățită și considerată a fi proprietar asupra acestor date. Da. Uh, am avut dezbateri însuflețite cu persoane specializate în acest domeniu pe această temă Știți că există așa apărători furibunzi a ideii de proprietate asupra datelor personale. Am încercat să găsim și în dreptul constituțional german principii eh, care eh, pot să fie puncte de plecare și pentru Curtea Constituțională în ce privește eh, domeniul informațional. Este vor ideea destul de simplă că indivizii au dreptul să decidă asupra comunicării sau utilizării datelor cu caracter personal. Iar uh, Curtea Constituțională Federală din Germania, de la Karlsruhe, din acest punct de vedere, a analizat o lege a regensământului și a stabilit noțiunea de dreptul la autodeterminare în materie informațională a persoanei. Este vorba de o anume concepție asupra datelor uh, personale uh, care pot sau nu să fie circulate pe diversele platforme IT. Deci este un principiu esențial care eh, până la urmă justifică și eh, alte eh, garanții fundamentale. Și noi ne-am bazat propunerile noastre pe acest concept deci asta pot să spun la bun început și poate că domnul Sitterman ar putea să continue. Mulțumim foarte mult și atunci trecem la domnul Laurent Sitterman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă voi prezenta câteva din aceste propuneri cuprinse în raport. Ne vom concentra asupra unor propuneri care, într-un fel, au fost transpuse în proiectul de regulament privind uh, datele personale și în legătură cu care Parlamentul uh, European uh, s-a pronunțat și anul trecut. Deci este vorba despre o abordare care are două dimensiuni. Deci, Uh, se conferă individului mai multă putere pentru a decide el însuși în legătură cu protejarea datelor personale, pe de altă parte se conferă o mai mare eficacitate Uh, autorităților publice în ce privește protejarea datelor. Deci este un principiu al complementarității care funcționează aici. Și individul este mai bine înarmat și autoritățile publice pot acționa mai eficace. Deci, trebuie să conferim mai mult spațiu tehnologiei care consolidează protejarea datelor pentru că ă, tehnologia ă, digitală nu trebuie să constituie doar o amenințare la adresa confidențialității datelor, poate constitui și o garantare a protejării datelor și poate să devină chiar o misiune ă, a tehnologiei digitale în acest sens. Deci, se pot dezvolta instrumente Uh, care persoana să poată vizualiza datele uh, personale, pot fi standardizate politicile de utilizare a datelor uh, referitoare la persoane și pot fi conferite și metadate pentru utilizatori. Există tot felul de soluții tehnice, dar uh, trebuie să devină un câmp de acțiune uh, prin care și autoritățile naționale să poată să protejeze datele personale. Deci noi dorim să creăm o acțiune colectivă pentru protecția datelor personale. Deci este uh, o așa numită class action care permite asocierea consumatorilor, pot fi uh, sindicaliști, uh, pot fi grupuri de lucrători care pot să acționeze conform uh, jurisdicției naționale și pot să reacționeze dacă constată o violare a datelor personale. Și este o propunere care a fost uh, formulată în momentul publicării raportului Consiliului de Stat uh, prin uh, declarația de la Paris din decembrie 2014. Mă refer la o propunere care se referă la consol și eficacității autorităților publice independente pentru protecția datelor. Trebuie să ne gândim la domeniul de aplicare al dreptului european privind protecția datelor referitoare la persoană. Pentru că dacă analizăm condițiile generale de utilizare a uh, marilor servicii, uh, mașinile de căutare, uh, se face referință la aplicarea legii Uh, unui stat național, nu uh, unei comunități europene, iar cetățeanul uh, poate să accepte această legislație, dar în felul acesta este privat de protecția pe care legislația comunitară i-o poate conferi. Deci, în felul acesta putem vorbi despre reguli operative care pot să primeze iar această idee a fost uh, discutată și la uh, reuniunea G29 și uh, urmează să fie un principiu înscris clar în regulamentul european pentru ca și judecătorul să înțeleagă dorința uh, de a uh, aplica un regulament european în ce privește uh, sancțiunile uh, atunci când se uh, încalcă protecția datelor. De asemenea, uh, autoritatea trebuie să aibă la dispoziție o gamă întreagă de instrumente înțelegând uh, riscul pe care îl comportă um, abuzarea de uh, date uh, referitoare la persoană. Sectoarele care utilizează aceste date, sectorul economic, trebuie să respecte un cadru legislativ și trebuie creat un fel de certificat de conformitate pentru cei responsabili în acest domeniu. Uh, pentru ca să se creeze garanția că uh, se respectă la legislația în accesarea datelor personale. Iar în ce privește riscul uh, pătrunderii în sfera privată, trebuie să existe deci crearea unui sistem de certificări obligatorii care permit verificarea Uh, constantă, nu doar uh, la un moment dat, uh, a respectării legislației privind protecția datelor personale. Sigur că există și multe alte propuneri în raport, dar eu mă opresc aici și sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Thank you, Think... Mulțumim. Cred că Putem să la următorul punct din documentul de lucru. Și vă mulțumim pentru contribuții. Trecem direct la și membrii cred că unii sunt aici, alții sunt pe drum. Dar uh, vreau să încep cu primul vorbitor, Fernando Lopez, are cuvântul, pentru a pune o primă întrebare. Claude. Merci, Monsieur Richard. Mulțumesc, Richard. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestor raport atât de interesant, care uh, provine de la o persoană de renume. Și eu am fost uh, președintele acestei comisii și am participat la reuniuni de uh, Uh, nivel înalt, la Consiliul de Stat, Ministrul Justiției de la Paris. În ultimii ani, mi-aduc aminte, dar și în acest document, care este foarte, este o revizuire a unei situații într-o perspectivă națională, se face trimitere și la dreptul comparativ, uh, parametrii de drept comparativ, dreptul constituțional, Karlsruhe, s-a vorbit despre Constituția spaniolă, este foarte avansată, este o Constituție mai aproape decât aceea Franței, din, de Constituția germană, care e din 49 și a noastră e din 53. Există multe modificări, multe amendamente. Constituția spaniolă a fost redactată în 78 și a existat deja preocuparea legată de dezvoltarea informaticii, uh, revoluția digitală. Există o trimitere la impactul informaticii asupra drepturilor fundamentale și în special asupra dreptului la viața privată. Deja de ceva timp, epoca răspunsului naționale e depășită și pentru un răspuns european, paradoxul este legat de faptul că am uh, muncit în ultima legislatură la un regulament, un regulament nu o directivă. Un regulament. Dreptul de, un drept de aplicare direct asupra legislației și Constituției statelor membre. Un instrument de aplicare directă invocat de către cetățenii statelor membre în fața instanțelor de judecată și au fost state care au rezistat la aceste evoluții europene. Au fost state care în cadrul Consiliului au încercat să blocheze posibilitatea de a promova și de a asigura progresul actualizării directivei din 1995. Problema pe care vreau să vă împărtășesc, există acest nivel de conștiință privind limitele răspunsului național, oricât ar fi el de dezvoltat, de actualizat, de rafinat, de preocupat la nivel maxim de drepturile fundamentale ale cetățenilor, dreptul la autodeterminarea informatică și anume controlul cetățenilor asupra domeniului personalității disponibile pe net. Ținând seama că este această conștiință a limitelor, care ar fi, după părerea dumneavoastră, valoarea adăugată a răspunsului european pe care îl așteptăm și astăzi. Ținând seama de faptul că Consiliul se opune promovării acestei noi uh, legislații în domeniul datelor personale. Okay. Thank you very much, Juan, for that. I'll Now, Mr. Coelho. Domnul Coelho, Carlos. Euh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru intervenții. Vă felicit Consiliul de Stat al Franței pentru actualitatea studiului. Sunt de acord cu exprimarea fericită, așa cum a spus și domnul Richard. Este adevărat că Uh, acesta este un instrument foarte important pentru a salvgarda dar uh, dacă se reduce prea mult, se abuzează prea mult de uh, informatică și de noile instrumente, după părerea mea, în anumite situații nu suntem uh, atât de prudenți cum ar trebui pentru a ne asigura că nu suntem pe punctul de a construi un stat polițienesc și că putem să protejăm libertățile cetățenilor așa cum trebuie să o facem. Sunt de acord cu abordarea inspirată din decizia Curții Constituționale Germane de la Karlsruhe, cu această definiție pe care nu o cunosc, această autodeterminare informațională. Noțiunea de proprietate nu este uh, noțiunea juridică valabilă în această situație. Proprietatea este ceva ce poate fi vândut, iar autodeterminarea informațională este o parte din propria mea identitate și cred că este că această abordare este într-adevăr interesantă. Văd că există 50 de propuneri. N-am avut ocazia să citesc uh, raportul înainte. O voi face cu multă atenție și sunt sigur că există propuneri într-adevăr interesante și utile pentru noi, dar aș vrea să pun o întrebare concretă. Am senzația că există o diferență foarte mare între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește percepția valorii de protecție a datelor personale. Nu vreau să inventez lucruri noi aici, însă este clar că există multe țări din nordul Europei unde oamenii au percepția că protejarea datelor personale reprezintă o parte importantă a libertăților fundamentale și este adevărat că există și țări, cum e țara mea, Portugalia, unde percepția asupra acestor valori nu este atât de evidentă. Dacă vrem să construim o democrație în acest domeniu, vrem ca oamenii să aibă această percepție și anume ca cetățenii să poată să-și apere protecția datelor personale, așa cum o înțeleg și cum o, așa cum o fac și pentru celelalte libertăți fundamentale. Întrebarea mea, în studiul dumneavoastră și în ansamblu propunerii noastre există ceva ca să se refere la acest aspect și anume recomandări privind sistemul educativ, opinia publică, mass media, pentru a consolida percepția asupra valorilor fundamentale care țin de protecția datelor personale din cadrul societății moderne informatice. Vă mulțumesc! Thank you, Carlos. In fact, I mean, I was looking at the proposals. Mulțumesc, Carla. Am examinat și eu propunerile. Raportul este excelent, e, e de calitate deosebită. Mă rog, nici nu ai aștepta altfel uh, din partea unei înalte curți, dar claritatea afirmațiilor din acest raport cu siguranță că ne va ajuta în negocierile trilaterale. De ieri, de pildă, am participat la o conferință mondială pe teme juridice și am examinat propunerile noastre cu privire la regulamentul Safe Harbor și spuneam, spuneam tocmai colegilor că și documentul de lucru care a fost vehiculat acolo este foarte bun pentru pentru noi în dezbaterile noastre. I-aș da cuvântul lui Ian Albrecht, dar îi dau cuvântul mai întâi lui Silvi Guillaume. Vreau să fac și o observație. Sunt franceză și cred că aceste reflexii legate de uh, problema datelor uh, personale uh, au adus uh, progrese în ultimii ani, dar ne preocupă de multă vreme acest subiect și parcă suntem în întârziere în ce privește reglement așteptările așteptate. Aveți o formulare destul de interesantă pe care ați folosit-o dumneavoastră în legătură cu autodeterminarea informațională. Deci că este dreptul individului de a decide în legătură cu comunicarea sau utilizarea datelor uh, privind propria sa persoană. Da, ă, sigur ă, că e mai ușor să decizi în legătură cu ă, a comunica sau nu datele, dar e foarte greu să decizi ca individ în legătură cu utilizarea acestor date, pentru că aici controlul nu mai uh, există la îndemâna individului. Nu poate să știe care vor fi structurile care vor utiliza aceste date. Poate puteți aprofunda puțin explicațiile. Mulțumesc, uh, Silvia. Uh, domnul Ian Albrecht a fost consultat în această privință. Ian, poate vrei chiar tu să intervii acum? I, think... Mulțumesc. Cred și eu că acest raport este extraordinar Mă amintesc foarte bine de discuția pe care am avut-o și multe din gândurile pe care noi le-am discutat aici au fost eh, înglobate în raportul dumneavoastră. Eh, de asemenea, documentul eh, a incitat la mai multe dezbateri publice, inclusiv în parlamentele naționale și, cum a spus și colegul Coelho, mai multe dezbateri uh, publice sunt în curs de desfășurare, cred că trebuie să le sintetizăm și cred că raportul dumneavoastră este un pretext foarte bun pentru această sinteză. Tocmai de aceea aș saluta dacă uh, publicarea și diseminarea acestui raport uh, în uh, parlamentele naționale ale celorlalte state membre. Există cu siguranță comisii competente care reglementează aceste colaborări și ar putea să participe la diseminarea documentului. Mulțumesc, uh, Ian, dacă nu vrea să vire, alt, intervine altcineva, vă invit să reacționați la observațiile făcute. Um, nu știu dacă ați primit deja reacții din partea guvernului francez la raport, raportul uh, dumneavoastră? Pentru că atât domnul Albrecht cât și doamna Morrison și cu mine am participat la reuniunea Consiliului de la Riga, nici nu trebuie să vă spun mai multe. A fost uh, dificilă, ca să nu zic uh, provocatoare. Uh, experiența acumulată acolo. Dar Franța, fiind un uh, uh, jucător uh, major pe această scenă, ne-ar interesa dacă există deja o reacție din partea guvernului francez. Dar vă rog, aveți cuvântul acum pentru remarci și de alt tip, dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră care manifestă marele dumneavoastră interes pentru acest subiect. Deci, deci Loron și eu vom încerca să răspundem. Consiliul de stat ne acordă această libertate. Deci, Vom încerca să răspundem pe rând. Voi începe, poate, prin a răspunde la întrebarea dumneavoastră în legătură cu ceea ce întreprinde guvernul francez Uh, vis-a-vis -vis de acest raport. Este o situație specială a Consiliului de Stat din Franța, care este o instituție care elaborează rapoarte uh, care uh, nu au destinul de a rămâne într-un sertar sau undeva pe o etajeră, ci care sunt rapoarte care devin până la urmă operaționale. Noi urmărim cu mare atenție când formulăm uh, propuneri ca ele să fie cât mai concrete, cât mai realiste. Sigur, guvernul poate să decidă da sau nu în ce privește uh, a le da curs. Deci, guvernul a decis să elaboreze o lege privind tehnologia digitală și uh, premierul își dorește ca această uh, lege să fie precedată de o dezbatere publică foarte amplă și aprofundată, deci foarte deschisă, iar Consiliul Național pentru Tehnologia Digitală este o instanță în țara noastră, va coordona această dezbatere în Franța și în uh, scrisoarea uh, de uh, mandatare, premierul solicită acestei instanțe să se inspire din recomandările pe care le-a făcut Consiliul de Stat. Laurent Sitterman lucrează, colaborează cu cabinetul uh, doamnei ministru pentru a crea o legătură uh, între propunerea noastră și documentul guvernamental care urmează să fie elaborat. Deci nu vor fi vorbe în vânt. Dorești să adaugi ceva în, în acest context? Da. Da, uh, aș vrea să răspund la întrebarea în legătură cu dimensiunea europeană și dimensiunea națională pusă de domnul Lopez Aguilar. Guvernul uh, încearcă să definească un document privind tehnologia digitală în Franța va fi un proiect de lege pe plan național Eh, care să țină seama și de proiectele pentru un regulament european despre care se discută acum, pentru că eh, ne interesează piața comunicării electronice. Deci propunerile din raportul Consiliului de Stat va servi, vor servi pentru cele două eh, dimensiuni. Acces direct, pentru că pot fi preluate ca atare, dar și în discuțiile pe plan european și la nivelul Consiliului uh, care se poate inspira din uh, propunerile noastre ca și din alte surse mm, în uh, elaborarea unor reguli. În ce privește întrebarea domnului Lopez Achilar, eu mi-am notat că ne întreabă dacă și Consiliul de Stat a fost conștient uh, de faptul că uh, soluția se găsește la nivel uh, european și luna la nivel național. Da, voi se răspunde că da, noi la nivelul Consiliului de Stat eram foarte conștienți de uh, această problemă, iar eu uh, particip în fiecare joi la întâlnirile Consiliului de Stat care analizează proiectele legislative de ordonanțe guvernamentale și uh, sigur că uh, elaborăm uh, textele noastre înainte de a ajunge la Consiliul de uh, Ministri. Și uh, cunoaștem exact modul în care legislația europeană și legislația noastră trebuie să se armonizeze, pentru că uh, lucrurile arătau altfel cu 15 ani în urmă. Deci în clipa de față nu există vreo reuniune a Consiliului de Stat uh, la care uh, vreunul din colegii mei să nu fie abordat uh, de către ceilalți autori de documente pentru a informa dacă ceea ce se uh, preconizează va fi aplicabil sau nu și pe plan comunitar. O, da, în ce privește raportul de forță, sigur că uh, nu vrem neapărat să ne impunem noi față de partenerii noștri transatlantici. Da, în ce privește uh, întrebarea dumneavoastră, există dispoziții uh, în legătură cu care statele naționale sunt uh, sensibilizate. E vorba fie de serviciile secrete, fie de poliție, dar asta nu împiedică colaborarea între statele europene. Da decizia uh, Agenției pentru Drepturi Digitale uh, s-a luat la nivelul autorităților franceze. Dar aici sigur că sunt implicate și anumite interese ale serviciilor secrete și uh, implicații uh, care interesează și executivul. Nu vreau să intru aici într-un domeniu uh, foarte sensibil. No. Sur quelques, autres questions. Sur la question... întrebarea domnului Coelho, diferența de percepție la nivelul diferitelor state europene în ceea ce privește viața privată. Astea pleacă de la tradiția națională, <clears throat> numărul de identificare națională, dacă în Franța E ceva foarte sensibil, deci. Și utilizarea acestea este foarte limitată în alte țări, cum ar fi în țările din nord. Utilizarea acestuia este mult mai amplă și servește la facilitarea uh, vieții uh, curente. Uh, cred că Parlamentul European admit acest lucru când au votat regulamentul european cu o majoritate foarte largă de mai mult de 600 de voturi, a adoptat o poziție europeană care a reieșit atunci la Consiliul de Stat. Am avut un colocviu recent rind uh, drepturile fundamentale și uh, datele personale, au fost intervenienți germani, belgieni, francezi, dar și americani și s-a văzut clar că în toate, se pun aceleași întrebări în toate aceste țări și s-a văzut că se putea degaja o viziune comună în ceea ce privește întrebarea doamnei Guillaume legată de felul în care individul poate decide în ceea ce privește utilizarea datelor Nu există un răspuns unic la această întrebare. Este vorba de un ansamblu de propuneri care poate să uh, consolideze gestionarea de către individ a acestor date. Dreptul de acces, de rectificare, de opoziție uh, sunt greu de pus în mișcare astfel încât uh, individul să gestioneze așa cum trebuie datele sale includerea unor instrumente care au în vedere exercitarea acestor drepturi. Instrumente de vizualizare a datelor personale, instrumente de interacțiune cu cei care răspunde prelucrarea acestor date pentru a, a da mai multă importanță vieții private. În Franța, Fundația, Fundația Internet avut un proiect, proiectul se numește Datele mele și acesta constă eh, are în vedere faptul că bănci, societăți de distribuție, administrații se angajează să transmită individului toate datele pe care acestea le strâng în legătură cu el. Și atunci individul are eh, cunoștință de toate aceste date și apoi există servicii care au fost propuse pentru ca el însuși să uh, utilizeze toate aceste informații care îi sunt transmise, care sunt strânse în legătură cu el. Este un ansamblu de propuneri care poate să ne permită să atingem acest obiectiv al, acestei, uh, obiectiv al autodeterminării informaționale. Pentru a răspunde și doamnei Guillaume, putem să abordăm subiectul din alt unghi. Nu știu dacă răspund astfel la întrebare. Există și tot ceea ce am propus în legătură cu conceptul de platformă. Am avansat cu prudență, dar hotărât, pentru a defini ceea ce este o platformă. Am definit uh, obligațiile nu sunt obligații insuportabile din punct de vedere economic, n-ar fi avut sens, pentru că nu plecăm la război, nu plec, pornim la război împotriva cuiva. Însă, noțiunea de fidelitate a platformei nu avem timp acum să intrăm în toate detaliile privind această fidelitate a platformei, dar avem o serie întreagă de propuneri care se referă la obligațiile platformei, care sunt obligații, care nu sunt numai obligații nici de, de editare sau de pură colectare. E ceva între. Și asta se referă și la întrebarea pusă în legătură cu utilizarea de către indivizi a datelor referitoare la aceștia. Vă mulțumesc. Um, Vreau să vă mulțumesc amândurora pentru dezbatere și pentru calitatea acestei discuții, în primul rând. Următorul nostru punct uh, cu privire privește un uh, raport de follow-up la rezoluția Parlamentului eh, în legătură cu supravegherea în masă din partea Agenției Naționale Securitate Națională Americană. Deci contextul este similar și ehm, mă bucură foarte mult că și prin raportul nostru am primit un punct de vedere suplimentar pentru a ne contura poziția. Uh, să știți că n-am încercat să izolez Franța în, în uh, acest mers al nostru, ci cu ajutorul raportului dumneavoastră anual am încercat să arăt colegilor noștri europeni cât de mare și complexă este provocarea cu care suntem uh, confruntați. Eh, deci, încă o dată, stimați colegi, încă o dată vă mulțumesc pentru calitatea discuției pe care am avut-o. Cu siguranță că documentul dumneavoastră va fi eh, o sursă de inspirație în activitatea noastră în urmă, din următoarele săptămâni și luni. Vă mulțumim și noi, domnule președinte. Uh, Cu asta, stimați colegi, trecem mai departe la punctul 9 evaluarea impactului rezoluției din 12 martie 2014. Sunt puțin ezitant pentru că cu toată uh, programarea perfectă a reuniunii noastre se pare că au dispărut ca prin miracol uh, raportorii noștri din umbră. E 17.30, am fost rapizi, am fost eficienți și iată că nu ne ajută cu nimic. Okay după cum conchide președintele. Bun. Poate că mm, nu, nu va fi în avantajul meu să continui, dar voi continua ședința. Mi se spune că sunt pe drum unii dintre raportorii din umbră. Așadar, rezoluția din 12 martie 2014 privind programul de supraveghere al NSA Ehm, în cadrul uh, uh, impactului general pe care această activitate are asupra drepturilor fundamentale și în cooperarea transatlantică în domeniul justiției și afacerilor interne. Ehm, tocmai pentru că a fost atât de brizantă informația din rezoluția noastră, s-a decis să existe și un follow-up și um, noi, noi am fost uh, mandatați împreună cu raportori din umbră să uh, vedem ce s-a întâmplat din această anchetă pe care noi am lansat-o. Uh, ancheta a fost realizată, evident, cu colaborarea raportorilor din umbră și de aceea și acest follow-up politic se adresează elementelor practice din această din această rezoluție. Aș vrea în introducere să vă ofer o imagine asupra complexității și naturii dinamice ale acestei teme și vreau să vă arăt și care au fost activitățile nenumărate pe care le-am desfășurat încă de la uh, rezoluția din 12 martie 2014 coașe. Există și așteptarea ca Parlamentul să, European să facă ceva în această privință, să fie proactiv pe această temă. Asta nu aduce atingere nici de cum activității care se desfășoară oricum deja în acest sector, de pildă raportul pe tema PNR al lui Timothy Kirkhope, ehm, dar mai există și alte, alte domenii conexe care sunt uh, la fel de importante. Să nu uităm de pildă pachetul privire la, cu privire la protecția datelor, care este uh, practic uh, elementul central al acestei teme. Voi încerca să vă prezint documentul acum și după aceea sper că vom avea unele discuții pe cele mai importante teme în timpul anchetei care a fost finalizată în martie anul trecut, am realizat o rezoluție pentru care să pună bazele unei reformări a cadrului legislativ în domeniu. Uh, chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră acestea sunt povești uh, resuflate, uh, trebuie să explic totuși ce s-a întâmplat, pentru că reuniunea noastră este ascultată și pe internet. Au urmat 16 audieri în urma anchetei și Rezoluția a fost uh, adoptată pe 13, 12 martie. Avem un grup de lucru care um, urmărește punerea în aplicare a conținutului uh, rezoluției. Am uh, consemnat diferite evenimente um, atât în statele membre, dar și alte incidente care vizează anumiți indivizi, persoane private care uh, ne fac să ne continuăm activitatea de monitorizare a acestei activități de supraveghere. Am încercat în raportul meu să uh, realizez un rezumat cât se poate de obiectiv, fără evaluări politice sau de altă natură, a tuturor evenimentelor. De aceea am și păstrat uh, ca uh, criteriu cel temporal, cronologic, Uh, am uh, trecut în revistă evoluții internaționale, evoluții care au avut loc în uh, Statele Unite. De asemenea, am amintit și evoluțiile de tehnologice și în sectorul reformelor politice sectoriale care s-au întâmplat de la aceste activități de supraveghere încoace. Um, am uh, solicitat uh, uh, și reacții din partea colegilor în ce privește recentul scandal de hacking a unor carduri SIM de telefonie mobilă. Recent s-a aflat tot prin deconspirarea unor informații secrete puse la dispoziție eh, prin Edward Snowden că a apărut o eh, încălcare a normelor de securitate concertată la cel mai mare producător de cartele SIM, care permite interceptarea eh, cartelelor SIM și a operațiunilor telefonice, chiar fără ca telefonul să fie contactat la o sursă de curând. Asta vizează atât comunicațiile de voce cât și cele de date. Chiar și în ciuda criptării anumitor date, se pare că anumite organizații de securitate pot supraveghea traficul de date și de voce fără a fi nevoite să solicite acordul expres al Uh, operatorilor sau autorităților de stat. Iată o indicație foarte clară pentru uh, autosesizarea Comisiei Libe, pentru că uh, de la dezvăluirii din 2013 încoace trebuie să fim foarte atenți, nu în ultimul rând, pentru că și noi înșine avem comunicații foarte sensibile. Grupul nostru de lucru a, a fost de acord ca rezultatele rezult, e, și recomandările e, rezoluției să fie urmărite cel puțin timp de un an. Raportul oferă membrilor Parlamentului o, o listă de evoluții faptice, concrete, de evenimente și măsuri luate de la descoperirea acestor cazuri de supraveghere în masă. Substanța documentului de lucru cuprinde și un update cu privire la toate dezvăluirile care au fost făcute de la anul trecut încoace în mass media inclusiv uh, stocarea elementelor de caracteristice faciale în programe de recunoaștere facială, uh, violarea relației privilegiate angajat-patron, uh, dar și altele. În acest context, statul și statele trebuie să respecte, uh, să, fie, să se conformeze întru totul normelor de protecție a datelor personale, a demnității și drepturilor fundamentale uh, umane. Și în Statele Unite a fost, uh, au fost inițiate reforme ale cadrului legislativ și așa numitul Umbrella Agreement a fost dezbătut intens în în prima jumătate a lui martie, o delegație europeană va participa la, în Statele Unite la dezbaterea celor mai recente evoluții și propuneri legislative. De asemenea, în raport arătăm că nu sunt, în caz de încălcare în continuare nu sunt luate măsuri. În ce privește serviciile de informații, nu există Uh, informații care să ateste progrese în uh, sensul uh, exprimat de recomandările rezoluției. Nu avem, nu, nu avem nici prea multe divezi, dovezi din Statele Unite că recomandările rezoluției ar fi urmate în tocmai am încercat să oferim prin acest raport și um, posibilitatea pentru ca operatorii eh, digitali să eh, ia poziție cu privire la clouding și securizarea eh, transferului de date. În ce privește sistemele IT ale instituțiilor europene, vă reamintesc că este programată o conferință de mare amploare pe această temă în 2015. Am primit uh, Eh, și un raport intermediar din partea DG ITEC, Direcției Generale ITEC a Parlamentului, eh, cu privire la planul de acțiune de eh, securitate cibernetică. Rezultatul interimar al acestui raport arată că în continuare suntem foarte vulnerabili la atacuri din exterior. Mai multe detalii la această conferință. Eh, de asemenea, va fi organizată o conferință eh, cu privire la sfera privată online eh, și implicațiile acestea, programe de criptare, programe de secretizare. Sigur că politicienii mai întâi trebuie să înțeleagă ce înseamnă criptarea, ce înseamnă secretizarea uh, comunicațiilor online. De multe ori nu știm, uh, nu înțelegem noile tehnologii, cum funcționează ele și atunci este și foarte dificil să reacționăm la aceste schimbări care apar atât de rapid. Anonimizarea și criptarea trebuie să fie uh, abordate în mod serios și trebuie să știm cum să reacționăm la vulnerabilități de tip hardware și care vizează software-ul diferitelor calculatoare. Ne interesează uh, sfera privată și cum este apărată și în uh, era digitală. Există și un proiect, uh, cel al Habeas Corpus European, care trebuie încă Uh, conturat și bine definit uh, în uh, negocieri interinstituționale pentru a oferi un nou cadru de referință juridic. Recent am avut discuții cu membrii ai Comisiei în legătură cu directiva despre care cu siguranță și Ian Albrecht ne va vorbi. În ce privește suspendarea acordului Safe Harbor, așteptăm Uh, din partea Comisiei uh, o reacție cu privire la cele 13 recomandări care au fost adresate Guvernului Statelor Unite. Documentul de lucru, după cum vă spuneam, uh, prezintă ce s-a întâmplat în ordine strict cronologică din martie 2014 încoace. Dar principala dificultate și provocare, stimați colegi, uh, este că avem foarte multe de făcut și uh, se așteaptă din partea Parlamentului să trecem de la o simplă anchetă investigativă la uh, Uh, acțiuni la măsuri secrete legislative în ce privește protecția datelor, protecția sferei private. Uh, pe lângă PNR, pachetul de protecție a datelor și alte asemenea dosare, trebuie ca cetățenii să ne perceapă ca uh, fiind o instituție preocupată de Uh, consecințele pe care le-a avut uh, această supraveghere în masă și, pe, și că ne preocupă și ce se întâmplă după adoptarea rezoluției noastre pe această temă. Eu sper că veți avea sugestii dincolo de cele ale raportorilor din umbră și că împreună vom putea să finalizăm un document uh, foarte bun. Îmi cer scuze că m-am întins puțin, sunt președinte și uh, se pare că m-am folosit de privilegiul acestei funcții pentru o prezentare mai detaliată. Carlo Coelho. First, congratulations. Sunt câteva observații înainte de toate felicitări. Cred că acest document pe care Claude Moraes îl oferă este un document foarte bun. Conține toate informațiile într-o formă concisă. La o primă lectură nu uh, pot să constat că ar lipsi ceva. Este un document foarte bine alcătuit, foarte cuprinzător. Felicitări! Ce de-a doua observație. Este ciudat că avem această discuție după ce am ascultat pe reprezentanții Consiliului de Stat din Franța și avem o serie întreagă de preocupări comune. O lege europeană privind tehnologia digitală, un habeas corpus pentru domeniul informațional, se referă la o serie de acțiuni necesare și să ținem seama de faptul că fiecare acțiune uh, trebuie să respecte o foaie de parcurs, un anume calendar. Iar uh, faptul că uh, această foaie de parcurs este diferențiată poate să implice riscul că pierdem imaginea de ansamblu asupra acestui conținut digital european. Iar în încheiere aș vrea să subliniez necesitatea de a fi pregătiți pentru pașii următori. Vă amintiți la punctul 4 al documentului de lucru? Am făcut o serie întreagă de recomandări pentru alte instituții inclusiv pentru parlamentele noastre naționale. Și eu cred că trebuie să ținem seama de acele recomandări și să organizăm acțiunile care sunt deja prevăzute. De ce? Pentru că trăim momente în care, sub pretextul combat, necesității combaterii terorismului și crimei organizate, ă, ă, apare o presiune asupra parlamentarilor pentru a introduce în agenda parlamentară și subiecte care sunt în legătură cu aspectele de securitate, dar noi trebuie să păstrăm un echilibru, trebuie să le explicăm cetățenilor de ce noi ne luptăm pentru menținerea drepturilor lor, inclusiv în ce privește tehnologia digitală. Vă recomand deci să nu uităm de acești pași, să îi introducem în agenda noastră este esențial, pentru că mesajul politic pe care îl transmitem cetățenilor noștri este foarte important, că noi nu renunțăm la drepturile cucerite. Mulțumesc foarte mult, Carlos. Cornelia Ernst, următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Claude, pentru acest foarte bun document de lucru. Trebuie să spunem acest lucru. Știm foarte bine care este dilema noastră. Nu ține de acest document, ci de transpunerea în fapt a ceea ce ne-am propus încă de multă vreme și care uh, nu sunt neapărat niște demersuri susținute de către Comisie și de către Consiliu, ceea ce nu le face cinste. Există uh, uh, multe solicitări, inclusiv deschise, privind pachetul uh, legat de protecția datelor, problematica Safe Harbor de asemenea acordurile cu Statele Unite, evaluarea um, acordurilor de, pentru schimburile de date. Acestea sunt problemele um, reale cu care ne confruntăm. Putem elabora documente de lucru excepționale, să avem rapoarte de inițiativă excepționale, atâta timp cât nu reușim să exercităm o presiune asupra uh, anumitor instituții și asupra statelor membre de a susține demersurile noastre, nu vom reuși să progresăm nici în raport cu Statele Unite. În încheiere voi spune că uh, trebuie să ne gândim la uh, relația noastră cu Statele Unite în această problemă. Da, este o relație prietenoasă, dar uh, uh, oare reușim să ne impunem? Cum arată Uniunea Europeană în raport cu Statele Unite? Iar uh, cel mai recent caz care ne preocupă, nu avem probleme doar cu Agenția Națională de Securitate din uh, Statele Unite, ci și cu uh, Serviciul de Securitate din Marea Britanie și cu alte servicii de securitate europene. Deci să ne fie care, uh, foarte clar care este sarcina pe care trebuie să ne o asumăm pentru ca aceste practici scandaloase pe care le întâlnim în realitate să înceteze. Mulțumesc foarte mult, Cornelia. Și uh, și în document mă refer la câteva capitole deschise, Safe Harbor și altele. Deci, sper că o parte a impactului uh, rezoluției la care vom ajunge cu grupurile politice va exprima punctul de vedere al întregului Parlament în legătură cu aceste capitole deschise și acordurile pe care le negociem. Barbara Spinelli, următoarea intervenție. Barbara, te rog. Mulțumesc. pentru acest raport edificator și eu aș vrea să te felicit, Claude. Și sunt de acord când spui că uh, cetățenii trebuie să ne uh, vadă că suntem mai proactivi, pentru că, într-adevăr, acest, această impresie vor putea să o primească doar dacă vor fi bine informați. Și asta înseamnă și că trebuie să avem planuri foarte concrete de protecție uh, a celor care ne furnizează informații. Iar în legătură cu acest subiect, mi se pare că ești mai degrabă pesimist, Claude. Este important să avem în vedere că este un demers european, pentru că în fiecare țară uh, Um, acești informatori uh, sunt uh, tratați în mod diferențiat. Impresia mea este că nu a avut loc o reacție adecvată a Comisiei care să poată să acționeze și preventiv. Cum putem să creăm pe plan european o protecție pentru acești uh, denunțători sau informatori. Am dreptate când uh, interpretez punctul tău de vedere ca fiind unul mai degrabă pesimist, dar ai dreptate, Barbara, așa este. Da, a existat în raportul original o recomandare privind uh, protecția informatorilor, dar uh, nu a devenit o propunere pe plan comunitar. Uh, deci ai dreptate. Am vrut să îți răspund imediat la această întrebare. Da, a existat în raportul original o recomandare. Următoarea intervenție. Ian. Vreau să vă felicit pentru acest raport, pentru documentul de lucru, de fapt. Cred că este un început perfect pentru activitatea privind uh, acțiunile de întreprins după rezoluția de anul trecut, doresc să subliniez anumite puncte privind uh, recomandările și punctele pe care le-am inclus deja în rezoluția din martie anul trecut. Toate recomandările nu sunt urmate pentru moment de către instituții și cred că acest lucru e dezamăgitor. Cred că Lucrul cel mai dezamăgitor din toate acestea este acela că acele aspecte la care ne-am referit în raportul nostru către propriile instituții nu au fost avute în vedere și cred că este ridicol acest lucru. Vorbim aici, am avut o reuniune dedicată securității acestor instituții și de un an întreg aceste recomandări nu au fost urmate și cred că este un lucru de neacceptat și, după părerea mea, va trebui să acționăm imediat. Trebuie să facem ca președinția să fie conștientă de faptul că acest lucru ne ține de felul în care se, organiz- se organizează sălile în care avem reuniuni, este vorba despre o chestiune politică primesc întrebări din partea șefilor de servicii de informații și de ce, mă întreabă de ce protecția spionajului este atât de slabă. E ridicol. Cred că dacă nu avem rezultate aici, vom avea o problemă. În curând și e foarte bine că ați inclus ca fiind un punct de urmat în pașii următori. Acesta este primul pas pe care va trebui să-l facem dacă instituțiile sau parlamentele nu o infrastructura corectă, atunci nu vom putea să avem rezultate în fața cetățenilor. Și ceea ce aud este că nu se întâmplă nimic și cred că acest lucru este de neacceptat. Avem în continuare sisteme A fost un punct la care am dorit să mă refer foarte clar pentru că Am sentimentul că nu pot să accept acest lucru. Le-am spus că oamenilor că am îmbunătățit sistemele noastre, dar încă nu sunt uh, satisfăcută. Celelalte recomandări, sunt de acord cu Coelho, trebuie să le respectăm. Cred că adoptarea pachetului protecției datelor și acordul umbrele și uh, FTP trebuie să fie incluse pe agenda, trebuie să existe pe ordinea de zi a Parlamentului nostru, trebuie să spunem foarte clar de asemenea că în special Comisia nu poate pur și simplu să ignore cererile, solicitării noastre. A trecut un an, s-a vorbit mult în toate sensurile, dar um, rezoluțiile noastre trebuie la un moment dat să fie uh, abordate cu seriozitate. Și dacă acest lucru nu are loc, atunci ne confruntăm cu o problemă. Evoluțiile sunt ultimul punct. Cred că nu am spus suficient de clar în rezultatul cercetării noastre că acest lucru nu se referă numai la NSA, ci se referă la serviciile noastre de informații. Ultimul document se referă la sensibilizarea populației în legătură cu atacuri la sistemele și companiei de mito. Și de asemenea, SHQ, mi-e clar faptul că suntem aici și putem vedea aici un act de agresiune uh, în interiorul Uniunii Europene și pentru noi suntem cu toții parlamentari europeni. Trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că se întâmplă ceva aici și este de neacceptat pentru Europa și pentru integrarea europeană. Este un act de agresiune. Este un război cibernetic care are loc în interiorul Uniunii Europene și cred că trebuie să fim mai direcți aici Și în raport cu guvernele noastre, cu Consiliul, acestea trebuie să acționeze, știm cu toții că securitatea națională e în mâinile lor. Dar cred că trebuie să existe lucrurile să fie mai clare. Atunci când uh, va trebui să avem în vedere ce fac guvernele noastre pentru a ne proteja de aceste atacuri. Nu este vorba numai despre integritatea națiunilor și despre securitatea lor, ci și despre integritatea uh, democrațiilor bazate pe statul de drept și așa mai departe. Mulțumim! Voi include toate aceste aspecte în uh, concluziile mele. Vreau să mai menționez ceva înainte de a-i da cuvântul lui Sofie. Am mai menționat acest lucru și în uh, remarcile mele introductive, asta pentru colegii care au venit mai târziu. Mulțumesc că îmi cer scuze colegilor pentru faptul că repet poate ceea ce am mai spus deja, dar pornesc de la premisa că am primit de la premisa că o să începem dezbatere la șase fără un sfert aveați numărul meu de telefon, dar n-am primit niciun fel de mesaj ca să vin uh, mai repede. Am sper, sper că orice spun va fi relevant. Sofie este întotdeauna... Tot ce spui tu este relevant, are importanță dacă întârzi. Am menționat o descriere a situației actuale. Membrii au venit la mine și am discutat am făcut o introducere. Concluziile care trebuie să începem cu cazul de Malto. Am transmis uh, întrebările noastre Comisiei Europene și voi transmite și alte întrebări suplimentare, pentru că dacă citim definiția uh, criminalității cibernetice în convenție a privind cibernetică. Aceasta este o situație clară. S-a pretins că ceea ce s-a făcut a fost în interiorul legii, fără a specifica care lege probabil. M-am uitat pe Twitter, era probabil legea junglei. Mai există o situație și anume Belgacom, Am avut o audiere, au refuzat să apară. Dacă ei, ei pretind uh, publică ceea ce au făcut a fost legal, și cred că trebuie să transmitem din nou o invitație să vină aici în Libe să ne explice cum poate fi legal ceea ce au făcut. Pentru că este convenția privind criminalitatea cibernetică și după părerea mea este ilegal. Dacă China ar fi făcut acest lucru, dacă ar fi intrat în sistemul unei companii care este bazată în Europa, pe teritoriul Europei, cine poate să spună că așa ceva e legal? Zim, sau dacă face așa ceva Zimbabwe? Nu, este o infracțiune sau este terorism sau este un război cibernetic. Un stat membru UE intră în sistemul unei companii bazate pe teritoriul teritoriul unui alt stat UE este o infracțiune în ceea ce, pe părerea mea. Indiferent ce se întâmplă cu uh, cercetarea judiciară privind Belgacom, ce se întâmplă? Se așează praful pe asta? De aceea o audiere renoită, serviciile secrete britanice uh, intervin la nivelul companiilor bazate în Statele Unite și dacă consideră că acest lucru e legal, atunci sunt sigură că sunt suficient de mari pentru a veni în fața Parlamentului pentru a explica la ce legi s-au referit. Pentru că nu este numai o chestiune de principiu sau de legislație, este și o chestiune de securitate uh, la nivelul propriu noastre comunicări, comunicații. S-au constituit tot felul de grupuri administrative, au existat dezbateri în timpul prânzului, de exemplu, dar din câte văd, nu s-a făcut absolut nimic pentru a ne proteja comunicațiile. Am transmis întrebarea comisiei. Și comisia a spus, nu ne privește acest lucru. Nu merg atât de departe încât să spună că nu, sunt, nu e interesată, dar cam asta a reieșit. Să presupunem sau să spunem clar că comunicațiile astea nu sunt sigure și nu s-a făcut nimic de la toate dezvăluirile respective pentru ca aceste comunicații să fie sigure. Care va fi răspunsul nostru? O rezoluție? Un grup de lucru? Eu cred că dacă uh, abordăm lucrurile cu toată seriozitatea, atunci va trebui să facem alte investigații. Cel puțin uh, la nivelul serviciilor secrete britanice, pentru a primi răspunsuri de la acesta în, pentru cauzul Belgacom. Și alții au mai spus toate recomandările din rezoluția noastră. N-am văzut că acestea să fi fost uh, urmate cu seriozitate. Una dintre concluziile principale a fost că mecanismele de control asupra serviciilor secrete nu funcționează. Funcționează acestea mai bine? Nu cred. Există vreun control asupra cooperării internaționale bilaterale între serviciile secrete din Uniunea Europeană? Nu cred. Și nu sunt sigură că uh, această uh, interceptare a Belgacom este o cooperare bilaterală. Cred că există foarte multe motive pentru a solicita o acțiune ulterioară uh, investigației. E principalul instrument pe care îl avem. Trebuie să folosim instrumentele pe care le avem, dacă nu avem altele mai puternice. Trebuie să le folosim pe acelea pe care le avem la dispoziția noastră. Mulțumesc. Uh, m-am uitat pe Twitter și Am, uh, lucrurile sunt pesimiste. Motivul. S-a spus ceva despre faptul că ar fi bine dacă ar exista o rezoluție. Ar fi bine, da. Raportorii în umbră acesta va fi un mesaj pentru Parlament. Și Cornelia a mai spus că au rămas foarte multe lucruri deschise care nu au avut nicio urmare. Cel puțin un lucru. Vă fac o listă cronologică a tuturor lucrurilor care sunt deschise, toate acordurile deschise, pachetul care n-a fost încă finalizat, uh, dar sperăm să fie în următoare șase luni, o listă ar fi suficient pentru, suficient pentru toate grupurile politice, pentru ca acestea să poată să realizeze progrese acolo unde este în interesul nostru. Avem în vedere o rezoluție. Dar ne gândim și la o conferință Vreau ca acolo să vină oamenii care într-adevăr sunt experți. De ce securitatea noastră este atât de îngrijorătoare? De ce nu se încearcă modificări? Acum ne deschidem spre lucruri care au rămas nesoluționate. Cel puțin există această oportunitate. Sunt, aspectele sunt uh, triste pentru că foarte multe lucruri nu au fost abordate și cu toate acestea în fiecare săptămână apare un nou incident, o nouă problemă. De aceea lucrurile sunt, le văd cu pesimism. Și uh, acesta trebuie să detectăm, dar trebuie să fim optimiști atunci când abordăm aceste probleme. Îmi cer scuze pentru această intervenție. Și acum Axel. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și pentru munca pe care ați depus-o. Este o enumerare foarte pertinentă a unor chestiuni pe care din timp în timp le aducem la cunoștința opiniei publice. Ian Albrecht spune că, pe bună dreptate, că nu trebuie să ne concentrăm doar pe NSE, ci și pe China, Rusia, Corea de Nord. Și asta, și asta e adevărat. Deci cred că este o strategie bună și corectă să aducem aminte factorilor de decizie aceste lucruri din când în când Sigur că am dorit ca aceste lucruri să funcționeze poate mai repede, mai bine, dar mai întâi, făcând abstracție de, de acordul actual, de eh, alte acorduri care sunt încă în curs de negociere, pentru că asta are nevoie de timp, ar trebui așadar să examinăm Eh, încă o dată mijloacele noastre de comunicare și să le facem mai sigure. Noi, ca instituții europene, din păcate, nu, avem, nu suntem pregătiți să contracarăm atacuri de spionaj cibernetic, atacuri eh, cibernetice clasice și cred că ar fi foarte bine măcar în această privință să ne îmbunătățim situația. Dacă tot timpul arătăm doar cu degetul la alte servicii secrete, asta nu ne ajută foarte mult cu atâta vreme cât și serviciile noastre de informații procedează la fel și, de fapt, eh, situația în care ne aflăm se este ignorată din toate părțile. Dar dacă începem să eh, abordăm concret eh, punctele conținute acestui raport, atunci putem ajunge undeva. La punctul 4, de pildă, mi-aș, do- mi dori ca nu doar administrația parlamentară să fie uh, avertizată în legătură cu uh, securitatea IT, ci și uh, Consiliul și Comisia ar trebui să se autosesizeze. În același timp, trebuie să găsim o cale rațională pentru a uh, clasifica documentele în diferite categorii și uh, ar trebui să găsim o nouă metodă de gestionare a documentelor sensibile în generale. De asemenea, ar trebui să examinăm oportunitatea uh, combaterii acestui fenomen general, de pildă prin implicarea Europol respectiv prin extinderea competențelor și atribuțiilor legale ale Europol, astfel încât Europol și alte agenții similare să aibă instrumentele juridice necesare pentru desfășurarea activității lor. Nu știu uh, cum anume am putea să uh, să facem altfel uh, ca uh, Europol și alte agenții să se preocupe mai mult de, de, de aceste chestiuni care vizează siguranța cibernetică. Sper că în cursul negocierilor pe care le avem în privința protecției datelor și acordului umbrelă, să putem să și punem în aplicare unele din recomandările acestui raport Eh, și unele din măsurile care sunt enumerate aici. De asemenea, sper că după împlinirea acestui prim an, în martie 2015, eh, adică să putem să și prezentăm eh, concluziile grupului de lucru care a făcut follow-up-ul și să uh, solicităm mai clar din partea uh, Comisiei să atragă atenția uh, asupra faptului că uh, și factori economici, toți agenții economici, toate instituțiile publice sunt ele însele responsabile pentru securitatea cibernetică a instalațiilor pe care le operează. Deci trebuie să încercăm să să ghidăm statele membre în direcția cea bună, dacă este posibil. Mulțumesc. Sophie, can I take Joseph next and you can come back? Sophie, ești de acord să-l iau pe uh, să-l iau pe Josef Werdenholzer uh, înainte de tine? Mulțumesc. Da, atunci Josef Werdenholzer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură foarte mult inițiativa noastră și cred că face parte din tradiția bună a Parlamentului European să um, fie organul care uh, se uh, preocupă în cele mai uh, mici amănunte de scandalul supravegherii prin NSA. Am făcut-o de altfel și mult mai intens decât toate anchetele parlamentelor naționale care au fost efectuate. De asemenea, cred că descrierea președintelor este realistă și eu cred că trebuie să fim pesimiști. Să știți, nu este incorrect să fim pesimiști pentru că acum un an toată lumea a fost uh, extrem de agitată și consternată, dar această consternare s-a diluat, uh, a dispărut uh, și în prezent Uh, insecuritatea și amenințările uh, actuale din partea Daesh și din partea altor forțe negative uh, face ca aceste operațiuni să poată fi justificate de serviciile de informare și mai bine chiar decât anul trecut pe vremea asta. Tocmai de aceea suntem interesați să adoptăm un pachet de protecție a datelor care să constituie un real progres în domeniu. Pe de altă parte, avem instituții europene, în afara acestui Parlament, evident, care sunt de cu totul altă părere, care nu au făcut nimic uh, pentru a progresa și care nu au niciun interes în a crea un, o lege de tip habeas corpus digital, pentru că acele instituții sunt foarte mulțumite de status quo-ul uh, actual. Această discuție uh, Uh, de fapt merita să fie urmărită uh, de mult mai mulți uh, colegi. Suntem, sincer recunosc, o, o, un grupuleț foarte modest, mic și mărunt, care se pare că nu are susținători în ce privește această temă. Și asta să știți că s-ar putea fi, ar putea fi interpretat ca un semn. În rest, mă alătur antevorbitorilor mei și nu pot decât să spun că vremurile actuale eh, îndeamnă eh, să fim pesimiști, pentru că nu așa, după cum au spus-o și alții înaintea noastră, avem nevoie de un pesimism al rațiunii și un, de un optimism eh, al, al posibilului. Da? Deci în tot pesimismul nostru trebuie să sperăm că va fi posibil să uh, luăm măsurile care se impun aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Uh, Iosef, să știi că foarte mulți oameni ne urmăresc în direct, că nu suntem noi singurii care suntem preocupați de această temă. Mă uit și la Cornelia și la, și la alții. Nu să știți că chiar nu suntem singuri. De fapt, am vrut uh, chiar să spun că colegii care, care sunt aici sunt și colegii care au participat la toate audierile uh, care au fost premergătoare redactării raportului. Îmi cer scuze că Eh, poate n-am menționat acest eh, lucru. Eh, tocmai pentru că n-am vrut să las pe nimeni pe din afară, am, am citit prezentarea mea, n-am vorbit liber Uh, n-am vrut să las uh, pe din afară uh, niciun element a acestui raport. De ce? Pentru că numărul evenimentelor, um, măsurilor care au fost incluse în această evaluare, această monitorizare, a fost considerabil. Oamenii urmăresc aceste discuții, urmăr, au urmărit anchetele și audierile de până acum și uh, Eh, cred că și dincolo de raportori din umbră, toată lumea trebuie să vadă care este, cât de serioasă este eh, această chestiune și cât de în serios ia Parlamentul această temă. Da? Vrem eh, să se recunoască că Parlamentul are o, are o atitudine chiar foarte matură și responsabilă în această privință. Da? Pentru că în orice conferință e eh, mai importantă, la un moment dat se pune întrebarea și ce zice Parlamentul European în această privință. Da? Comunitatea jurnaliștilor a eh, văzut recomandările noastre. Uh, trebuie aceste recomandări să fie diseminate pentru că există o, o, o audiență largă pentru aceste chestiuni de interes general. Așa că am încrederea și chiar um, sunt convins că mulți uh, oameni și inclusiv uh, opinia publică ne va urmări și pe viitor în aceste deliberări. Acum uh, îi dau cuvântul lui Juan Fernando López Aligarar, uh, căruia îi mulțumesc încă de pe acum că a, fost președintele atâtor ședințe pe această temă. Uh, mulțumesc. Vreau să fac o observație. Pentru că noi cei care suntem aici suntem um, uh, implicați, suntem angajați, uh, am reacționat în legătură cu acel scandal de supraveghere în masă. Noi am reacționat. Mai mult, am fost singura instituție care a reacționat. Am fost singura uh, instituție în care am încercat să uh, investigăm aceste fapte și uh, am ajuns la niște concluzii, inclusiv în această sesiune de discuții. Apreciez munca, efortul depus pentru acest proiect de raport. Am toată stima pentru judecățile pe care le formulez, dar noi, este clar, trebuie să fim priviți ca fiind proactivi, în primul rând, și trebuie să devenim vizibili din acest punct de vedere. Da, spuneai că suntem urmăriți prin internet, dar ă, trebuie să ne dorim mai mult decât atât. Pentru că în campania electorală toți am avut experiențele noastre am încercat să ne apărăm cauza, indiferent de familia politică din care facem parte. Uh, am fost întrebați despre supravegherea în masă, despre violarea drepturilor fundamentale, iar Uniunea Europeană, în calitate de actor global, din acest punct de vedere, trebuie să fie respectată. Am încercat să ne explicăm, dar foarte puțini cetățeni știau că noi în uh, Parlamentul European am declanșat o investigație, că a fost adoptată de către Parlament o rezoluție care uh, trebuie să fie urmată de uh, concluzii, de consecințe. Deci și Comisia și Consiliul trebuie să țină seama de recomandările noastre. Și uh, trebuie să ne facem înțeleși, pentru ca cetățenii să înțeleagă că cel puțin noi am reacționat. Deci, cel puțin timp de un minut trebuie să ne gândim cum putem îmbunătăți capacitatea noastră de comunicare, să prezentăm conținutul rezoluției adoptate de noi inclusiv în ce privește protejarea denunțătorilor. Pentru că uh, trebuie să uh, protejăm și comunicarea uh, la nivelul instituțiilor europene și să ținem seama de aspectele diplomatice care sunt implicate. Cel puțin un minut să medităm asupra acestei șanse de a îmbunătăți capacitatea noastră de comunicare. Pentru că indiferent câți cetățeni ar urmări via internet uh, această dezbatere, uh, sigur că uh, suntem un parlament transparent din acest punct de vedere, foarte puțini oameni cunoșteau faptul că pe noi ne-a preocupat aceste probleme și că noi în continuare suntem interesați de uh, impactul rezoluției noastre. Deci, trebuie să comunicăm mai bine decât am făcut-o până acum. Sigur că da. Trebuia să spun că sunt și câțiva membri ai uh, asistenților noștri care au participat la uh, toate aceste investigații. Iar acum Ana Gomes, ultima intervenție și după aceea voi reveni la Sophie Intfeld. Ana, ești ultima pe lista noastră. Da, dar nu îmi voi pune pălăria de membru a Comisiei Libe, ci de membru a Comisiei AFET. Am prezentat o notă, un proiect de document, uh, nu este o variantă definitivă, dar în legătură cu follow-up-ul din uh, Comisia Libe. Și uh, da, și eu am o percepție mai degrabă sumbră, pentru că recomandările noastre nu au fost respectate, nu am avut câștig de cauză la nivelul altor instituții și la nivelul guvernelor noastre. Iar acum presiunea a crescut dinspre uh, cei care se ocupă de afaceri externe, despre toți cei care au competențe în combaterea terorismului, există o presiune. Iar noi trebuie să găsim un echilibru în legătură cu obligația de a-i proteja pe cetățenii în ce privește datele lor personale și uh, necesitatea de a putea exercita și un control în ce privește activitatea teroristă. Iar în ce privește relația vis-a-vis -vis de partenerii transatlantici, pe lângă uh, obligațiile de combatere a terorismului, există și negocierile TTIP. Iar în ce privește parteneriatul uh, transatlantic, uh, nu vom putea progresa dacă nu reușim să ne impunem valorile noastre, iar cetățenii din acest punct de vedere au așteptări față de noi, inclusiv în ce privește protecția datelor nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și în relația cu Statelor Unite. Trebuie să respectăm viața privată a cetățenilor și drepturile fundamentale este o chestiune crucială, tot așa cum uh, cruciale sunt și drepturile de a de putea adresa pe cale administrativă uh, printr-un apel pentru ca anumite uh, situații să fie redresate. Deci, trebuie din acest punct de vedere să reușim să ne impunem. Și trebuie de asemenea nu doar interacțiunea noastră cu membrii Congresului American, dar și în relația cu societatea civilă din Statele Unite. Trebuie să fim mai vocali, pentru că și ei au preocupări pe care le au și cetățenii noștri în ce privește protecția datelor. Deci trebuie să menținem legătura cu diverse asociații din partea societății civile din Statele Unite. Și în încheiere, trebuie să protejăm datele legate de uh, cetățenii noștri, dar este și o chestiune de securitate colectivă. Deci asta exercită o presiune și asupra serviciilor noastre. Este nevoie de o definiție comună a conceptului de siguranță națională. Trebuie să avem în vedere siguranța IT și trebuie să garantăm că există un control democratic asupra activității serviciilor de informații. Pentru că, teoretic, ele există, dar la nivelul Uniunii Europene cred că lucrurile au cam scăpat de sub control. Service came out with uh, an information about... Deci, uh, eu cred că trebuie să vedem ce se întâmplă cu interceptarea convorbirilor telefonice, dacă ele sunt autorizate sau nu, pentru că acestea sunt chestiuni care țin până la urmă de controlul democratic care nu funcționează cum trebuie. Aceasta este o chestiune pe care de asemenea trebuie să o avem în vedere. Bun și este datoria instituțiilor europene să se ocupe de acest lucru. Deci, înainte de a pleca colegii, vreau și eu să fac câteva observații. Sofie, uh, în legătură cu uh, regulamentul, foarte pe scurt, pentru că interpreții uh, își încheie programul. Foarte pe scurt, a avut loc o dezbatere în Parlamentul din țările de jos în această după-amiază, în care a fost uh, chestionat uh, un ministru. Uh, și aici s-a spus că dacă serviciile de contraspionaj demonstrează că serviciul de informații britanic a pătruns în Uh, activitatea altor servicii, inclusiv în cazul acesta există și posibilitatea de limitare a schimburilor de informații. Tocmai de aceea eu cred că noi trebuie să uh, analizăm aceste chestiuni pentru că incidente de acest timp continuă să aibă loc. Deci, uh, sunt chestiuni esențiale. Ce se va întâmpla? Exista uh, informații în aprilie că tot mai multe date sunt stocate și, pe de altă parte, că schimbul de date este blocat. Eu cred că această chestiune trebuie să devină prioritară pentru noi și am urmărit toate contribuțiile de astăzi. Da, toată lumea luptă pe baricadă, toată lumea este indignată, dar ce ne propunem concret să facem. Nu propunem o nouă investigație. Atocmai tocmai uh, vreau să vă spun, stimați colegi, pentru că uh, ne uh, depășim timpul prevăzut. Sarcina mea este să fac următorul lucru. Încercăm să ținem seama și de ceea ce a spus Cornelia Ernst în legătură cu toate capitolele care sunt deschise. Suntem într-o situație atât de complexă și Ian Albrecht a menționat rezoluția care nu a fost urmată de, nu a avut consecințe. Modul în care lucrurile trebuie să se desfășoare. Noi trebuie să cerem un follow-up. Deci documentul de lucru pe care îl vom elabora eh, în strânsă colaborare cu raportorii din umbră, dar mi-aș dori ca întreg Parlamentul să îl susțină, pentru că vorbim deja de aspecte legate de siguranța cibernetică și multe alte aspecte. Deci, eh, știți că și inclusiv problemele noastre de securitate IT eh, sunt destul de mari dar există multe alte probleme legate de cloud computing, de uh, alte aspecte. În martie avem o delegație la Washington în care vom ridica și la Washington toate problemele cheie și după aceea vom avea probabil în luna mai o rezoluție care sper să fie susținută de către toate grupurile politice și din acest uh, punct de vedere voi colabora foarte strâns cu raportorii din umbră. Deci sper ca în mai să avem o rezoluție. Da. Este estimarea mea, dar depinde sigur foarte mult și de raportorii din umbră. Pentru că uh, doresc să obținem un conținut pe care să putem să-l susținem. Da, ă, măcar în final să fim ceva mai optimiști. Au venit colegi care uh, au urmărit toată această dezbatere. Mulțumesc și interpreților pentru că ne permit o mică depășire de timp. Da, în legătură cu întrebarea lui Sofie Eintfeld, ce avem de gând să facem? Bun, deci primul pas va fi deplasarea noastră la Washington, să dispunem de un document de lucru, să știm că va exista un follow-up, uh, cu raportorii din umbră uh, elaborăm o rezoluție, astfel încât să uh, avem o abordare plină de conținut. Pentru că se apropie delegația la Washington, deci să declanșăm procesul. Discuția de astăzi a fost utilă, fiindcă a fost substanțială. Colegii au ridicat multe probleme legate de evoluțiile recente. Sunt probleme foarte complicate și care trebuie să fie rezolvate urgent. Deci eu cred că rezoluția va trebui să cuprindă toate aceste probleme, dar va trebui să fie susținută de întreg Parlamentul. Sofie, ți se pare că este un răspuns mulțumitor, da? În interesul transparenței sper să fie două chestiuni. Înainte de toate, dacă guvernele din afara Uniunii Europene uh, violează sistemul nostru, violează drepturile noastre, nu ne ducem într-o vizită de curtoazie. Și în al doilea rând, Acest lucru este valabil cu atât mai mult uh, pentru țări din interiorul uh, uh, Uniunii Europene. Nu vreau să așteptăm până în mai, uh, pentru eu cred că trebuie să ne adresăm o invitație serviciilor de informații britanice care să ne explice cum de consideră ei că ceea ce au făcut avea temei legal. Bun voi uh, vorbi și cu raportorii din umbră în legătură cu această solicitare, pentru că vom avea o întâlnire cu raportorii din umbră. Da? Și vom vedea ce putem face. Dăm voie să procedez astfel. Da, știu că spui, mergem la Washington, vom pune o serie de probleme. Dar dăm voie să mă pun de acord cu raportorii din umbră pentru că trebuie să acționăm democratic dăm voie să analizez această solicitare. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru dezbatere și pentru că ați rămas până la final.